Chers collègues, euh, nous allons Dragi colegi, ne reluăm lucrările și azi după amiază avem două audieri pe ordinea noastră de zi, dar suntem într-o sală care nu este adaptată nici pentru voturi, nici pentru audieri, mai ales atât de importante. Îmi cer scuze față de colegii care nu au un loc. Cred că deputații au un loc asigurat, dar cei care doreau să asiste la ședința noastră nu pot să găsească un loc. Și, în mod absolut excepțional, vă, autoriz- vă autorizez să vă așezați pe scaunele unde se află o etichetă de culoare verde. Atâta timp cât membrii supleanți nu vin, puteți să ocupați aceste scaune și, bineînțeles, va trebui să le dați locul dacă, până la urmă, dumnealor uh, vin în sală. Urez bun venit doamnei raportor, care este și raportoare IMCO, dar și raportoare pentru aviz pe această temă deosebit de importantă în ce privește uh, detașarea lucrătorilor. Azi dimineață, dumneavoastră a participat la o altă audiere pe această temă, ceea ce întreagăt fie zis nu este o foarte bună, un foarte bun exemplu de cooperare între comisii și am să vorbesc despre acest lucru la conferința președinților. Aș vrea să vă mai spun că domnul Christensen ne-a cerut autorizația ca o echipă de la un post de radio care um, îi urmărește dumneavoastră activitățile să poată să asiste la această reuniune și să înregistreze intervențiile, deci nu fiți mirați dacă vă veți auzi live pe un post de radio din Danemarca. În sfârșit, privitor la documente, Cred că ați primit o parte dintre documentele care ne-au parvenit de la sindicatele salariaților, ale patronilor. Mi s-a cerut uh, un tratament nepărtinitor, ceea ce era de la sine înțeles și cred că toată lumea a primit aceste documente. Avem printre noi un mare număr de experți și am să dau cuvântul foarte pe scurt, doamnei raportor, doamna Danuta Iazlovietska, ca să facă introducerea și apoi fiecare invitat, fiecare expert va beneficia de 10 minute ca să răspundă la întrebările foarte precise care le-au fost trimise. Acum are cuvântul doamna Iazlovietska. Vă mulțumesc, doamna președinte. Înainte de a vorbi despre directiva propriu-zisă, aș vrea, dacă îmi permiteți, să spun câte ceva despre contextul tehnic. E un document foarte important și este indispensabil ca partenerii sociali să poată să participe la aceste dezbateri. Eu regret faptul că nu am putut să particip la audierea Comisiei IMCO, deoarece aveam o sesiune de voturi și eu sunt mirată de faptul că nu s-a făcut multă publicitate în jurul audierii noastre de astăzi, deși Comisia IMCO a făcut publicitate pentru audierea sa. Peste tot în Parlament puteam să vedem postere care anunța organizarea acestei audieri. Și eu nu cred că partenerii sociali au fost tratați în mod egal de către comisia noastră. Și sunt foarte mirată și am să vă trimit o scrisoare de reclamație în acest sens. Acum, ca să trec la directiva propriu-zisă, doamnelor și domnilor, directiva pe tema lucrătorilor detașați a suscitat multe controverse de când a fost publicată și adoptată. Și mă bucur că uh, mai mulți experți au răspuns apelului nostru și dumnealor care au o mare experiență în domeniu vor putea să ne spună exact care sunt aspectele cele mai controversate. Directiva 96 pe 71 ar trebui să se poată aplica în cel mai bune condiții. Există mai multe obiective pentru aceste, pentru această directivă. În primul rând, respectarea drepturilor lucrătorilor detașați, apoi o, o bună funcționare a mecanismului de detașare a lucrătorilor, o facilitare a procedurilor pentru întreprinderi și pentru lucrători. Știm că există multe lucruri de făcut în domeniul interpretării acestei directive. De exemplu, în ce privește accesul antreprenorilor și a lucrătorilor detașați la informații cu privire la legislația din țara uh, în care urmează să lucrezi. Apoi o altă problemă este faptul că multe întreprinderi nu există de fapt, ci uh, sunt numai o cutie poștală. Există de asemenea probleme cu locurile de muncă fictive. Și noi considerăm că acest nou text propus de către Comisia Europeană pentru executarea directivei este o bună inițiativă a Comisiei și va permite soluționarea uh, acestor probleme. Eu am trimis uh, acest text experților și aș vrea să le propun colegilor raportori din umbră o nouă metodă de lucru. Să avem reguli univoce ca să limităm posibilitatea uh, interpretărilor diferite și sperăm că, sper că audierea de astăzi ne va permite să înțelegem mai bine care sunt principalele probleme pe care le pune această directivă. Mă opresc aici și aș vrea să dau cuvântul experților noștri. Președinta, o să dau cuvântul în ordinea care mi-a fost sugerată. Aș vrea să mai reamintesc faptul că acest raport intervine într-un context nițel diferit, deoarece Comisia a, prezentat, a retras textul care a fost prezentat în același timp ca al dumneavoastră și există și o influență a textului numit Monty 2. Mai întâi dau cuvântul domnului Werner Buelen, care este membru al Secretariatului Politic al Fundației Europene de Construcții și a lucrătorilor uh, din domeniul uh, prelucrării lemnului. Well, uh, I do... Mulțumesc, domnul președinte. Da, ați, mi-ați prezentat foarte bine funcția. Aș vrea să mulțumesc în primul rând Parlamentul European pentru această inițiativă. Noi considerăm că este foarte util uh, să existe un schimb de vederi cu părțile interesate, pentru că noi suntem extrem de dispuși să găsim soluții inovatoare și chiar să ajungem la un uh, compromis. Uh, noi am trimis răspunsul în scris, dată fiind presiunea de timp. Am transmis răspunsurile către secretariatul uh, comisiei și sper că reacțiile în scris să parvină tuturor eurodeputaților și să știți că noi suntem la dispoziția colegilor dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție prin e-mail. Înainte de a începe, vreau să vă spun că, chit că ne flatează faptul că industria construcțiilor e invitată aici, Problema este că abuzul uh, cu, în cazul lucrătorilor detașați nu se limitează la acest sector al construcțiilor. Mulți um, colegi din sectorul cărnii, din abatoare, dar și din sectorul transportului și alte domenii se confruntă cu probleme similare și de aceea Astăzi eu nu voi vorbi de fapt în numele uh, organizației pe care o reprezint, ci în numele tuturor sindicatelor care sunt cuprinse aici. Dacă e să parcurgem întrebările, haideți să vedem care sunt cele mai importante. Întrebarea numărul 2. Aceasta sublinează problema adevărată. Și, într-adevăr, înainte de a încerca să găsim o soluție, trebuie să identificăm problema. Și lista este lungă. Să nu vă șocheze asta. Mulți lucrători, uh, când uh, merg în altă țară, când sunt detașați, habar nu au în ce condiții de angajare se duc și nici nu știu cum ar trebui să arate acestea. Au uh, o idee vagă despre salarii, dar în general habar nu au care este legislația în vigoare în țara angajatorului. Există așadar o lacună în ceea ce privește comunicarea necesară. În această directivă se stipulează foarte clar că statele membre au obligația de a furniza informații necesare. Adesea, Informațiile sunt într-adevăr disponibile, dar în niște pagini de, pe niște pagini de internet obscure, într-un uh, limbaj absolut uh, neinteligibil, pe care niciun lucrător din construcții nu l-ar înțelege. Aici sunt vizați partenerii sociali și fondurile sociale, pentru că aceștia au broșuri, pagini de internet și funcționează destul de bine la parametri normali dar au mari probleme în a ajunge la lucrătorii detașați. Sindicatele noastre de la fața locului au și ele broșurile lor, deci putem să oferim informații nu mergând uh, uh, prin, de la sta, nu de la statul membru către lucrător, lucrător, ci de la partenerii sociali către lucrători. O altă problemă este aceea că, potrivit directivei 91 533, uh, angajatorul trebuie să ofere dovezi ale condițiilor de angajare în vigoare și ale normelor. Acestea trebuie să apară în contract, dar în această veche directivă Uh, problema este că această veche directivă, mă scuzați, nu este implementată cum trebuie, nu se aplică. Este un punct mort. Chit că conține obligații foarte importante uh, pentru angajator. Deci nu e vorba de o directivă aplicată cum trebuie, din păcate. Și de aceea lucrători detașați pleacă din țara natală fără informațiile necesare, fără cunoștințele necesare și de îndată ce ajung în străinătate, trăiesc într-un mediu izolat, se confruntă cu o presiune enormă și trăiesc uh, în uh, niște condiții care nu permit depunerea de plângeri. Pentru că imediat după depunerea de plângeri, uh, ei vor fi sancționați, amendați și pur și simplu trimiși la pachet acasă. Încă o dată, sunt lucrători care trăiesc izolați. Asta se întâmplă în special din cauza că nu cunosc cultura, limba țării în care lucrează, nu știu uh, căror organizații să se adreseze în cazul în care uh, vor să uh, facă o reclamație, nu știu care este rolul sindicatelor și așa mai departe. Până la urmă, sindicatele nu trebuie să-i caute pe lucrători detașați, ci inspectorii de muncă. Din experiență pot să vă spun că la noi lucrătorii vin uh, de-abia după ce nu și-au primit salariul vreo trei luni, poate chiar și jumătate de ani. Deci când chiar ajung să trăiască în niște, situa- în niște împrejurări inumane. Controlele. Și acestea reprezintă o mare problemă. În țara de origine nu se mai face nimic. Practic, nu există niciun sistem de notificare, niciun schimb structural de informații. Și de aici apar probleme. Autoritățile din uh, țara angajatoare trebuie să vâneze date și adesea se întâmplă prea târziu. E foarte important să existe o informare a priori și tocmai de aceea noi uh, propunem ca această informare a priori să devină obligatorie. Un alt element deficitar e cel al sancțiunilor concrete și stricte. În unele țări există sancțiuni, dar ce se întâmplă în, în realitate? Ce se întâmplă dacă lucrătorii se întorc înapoi în țara lor sau dacă angajatorul pleacă înapoi? Ei bine, pe hârtie lucrurile pot să arate în regulă în ceea ce privește demararea unei proceduri uh, judiciare, dar să știți că în realitate lucrătorii preferă să nu, să nu se complice pentru că de cele mai multe ori uh, problema devine foarte complexă. Și apoi, există și lucrătorii independenți care uh, sunt în număr foarte mare. Ei pot fi angajați independent sau aparent independent. Foarte mulți uh, astfel de lucrători sunt în situația de a semna un document în care uh, li se, în ca, prin care practic sunt de acord să devină independenți. Adesea ei nici măcar nu știu ce semnează, pentru că documentul, contractul, declarația e redactată într-o limbă străină. Și oricum ei se bucură pur și simplu de perspectiva de a avea un loc de muncă în străinătate, așa că semnează orice. Multe documente sunt falsificate. Aici mă refer la contracte de muncă, la foi de pontaj și așa mai departe. De asemenea, primesc instrucțiuni. Dacă apare, un, dacă apare inspecția muncii, să te ascunzi, să minți sau să arăți cu tare și cu tare document. Deci, practic, ei primesc niște instrucțiuni foarte clare. Concluzia este că e un abuz. Dar ce trebuie făcut? Unde sunt soluțiile? Odată, la nivelul statelor membre. E clar că la nivel național e necesară o coordonare internă. Adesea, în foarte multe state, vedem că nu există niciun flux informațional între Ministerul de Finanțe, Ministerul uh, Asigurărilor Sociale, Ministerul Muncii. De asemenea, nu comunică inspectorii de migrație cu alte foruri și uh, din acest motiv apar probleme foarte grave, fiindcă nu, lumea nu se, nu-și poate organiza activitatea în plan intern, așa cum trebuie. Obligațiile stipulate în uh, Directiva 91 per 533 trebuie să fie clar implementate. E pur și simplu strigător la cer că această directivă care e în vigoare nu este implementată așa cum trebuie, mai ales în ceea ce privește lucrătorii detașați. În concluzie, nu mai putem uh, trena și nu, nu mai putem uh, evita la nesfârșit acest subiect. Eu cred că lucrătorii ar trebui să aibă toate informațiile necesare cu privire la condițiile de muncă. Și asta, din nou, este răspunderea statelor membre, dar după cum v-am spus, în realitate, informațiile oferite de statele membre sunt uh, adecvate. Partenerii sociali din sectorul pe care îl reprezint eu, sectorul construcțiilor, ar fi dispuși să ofere toate informațiile necesare, dar să nu pierdem din vedere un aspect. Toate eforturile întreprinse până acum sunt eforturi pentru care plătesc partenerii sociali și e o situație anormală, pentru că până la urmă nu e obligația lor să suporte aceste cheltuieli. Partenerii au uh, bună, bunăvoința de a oferi consiliere, de a asista pe lucrători, dar sigur că au nevoie de ceva în schimb. Un alt element uh, Primordial este cooperarea transfrontalieră. Da, domnul președinte, imediat îmi închei intervenția. Mulțumesc. Noi, împreună cu angajatorii din sectorul construcțiilor, considerăm că un instrument inovator care ar putea să joace un rol important se referă la notificările a priori, înainte de angajare. Astfel, inspectoratele muncii din țara gazdă vor ști uh, dinainte când anume vine un val de lucrători detașați. Și astfel, ei se pot, uh, inspectorii se pot uh, pregăti, pot obține informații despre numărul lucrătorilor detașați, despre locul în care vor fi angajați acestea, aceștia și pe ce durată. Alte instrumente pe care le propunem și care sunt inovatoare pot fi găsite în răspunsul scris pe care, după cum am spus, l-am trimis deja Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, iată că am avut o introducere destul de densă și acum îi dăm cuvântul profesorului Ivi Iorens, care este directorul Institutului de Cercetări Internaționale privind fraudele sociale la Universitatea din Ghent. Aveți cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia de a prezenta câteva idei referitoare la punerea în aplicare a acestei propuneri și mă voi structura și în jurul întrebărilor adresate și pe câteva chestiuni legate de răspunderea solidară, mai ales că tocmai am încheiat un studiu pentru unul dintre instituțiile, una dintre instituțiile europene referitoare la acest subiect um, și problemele de subcontractare um, au ocupat un uh, Uh, rol important pe piața locurilor de muncă, astfel încât uh, nu se mai poate uh, inversa tendința, însă asta nu înseamnă că nu e nevoie de îmbunătățiri, subcontractarea și um, externalizarea cu siguranță nu pot fi um, tolerate atunci când duc la um, constrângerea profesioniștilor. Deficiențele principale ale sistemului actual pentru protecția drepturilor lucrătorilor se leagă de punerea în aplicare și de lipsa unor prevederi specifice privind controlele transfrontaliere și activitățile de inspecție uh, în ceea ce privește cooperarea dintre serviciile de inspecții. Deși deci Uh, putem să vorbim despre libera circulație a lucrătorilor și a serviciilor, de fapt, nu există și o liberă circulație a, a inspectorilor și nu există schimburi de informații. Problemele apar în toate fazele controalelor, de la inspecție până la condamnare. Cele mai uh, comune moduri în care se evită standardele sunt uh, așa numitele inginerii. Se folosește faptul că um, piața internă nu este un teren echitabil, se face abuz, abuz de persoane juridice publice și de faptul că cunoștințele nu trec um, ușor uh, granița sau chiar deloc și faptul că executarea unor sentințe finale uh, la nivel transfrontalier e practic imposibil de făcut. Optimizarea sistemelor uh, juridice este așadar necesară în acest context cooperarea și schimbul de cooperare este astăzi împiedicat din mai multe motive. Probleme lingvistice, lipsă de cunoștințe a legislației aplicabile în celălalt stat membre, lipsa de cunoaștere a autorității care este competentă, Uh, executarea transfrontalieră a amendelor și probleme legate de punerea în aplicare a deciziei uh, Consiliului și a sancțiunilor care se aplică, fie că e vorba de, de uh, unele penale sau altele administrative, lipsa de informații referitoare de referitoare la persoane juridice străine și întârzierile în obținerea de informații și mai departe. Din acest motiv, introducerea mecanismelor de solidaritate de răspundere solidară la nivel uh, european este văzut ca panaceu, una dintre criticile principale care se exprimă atunci când e vorba de astfel de sistem este că astfel practic um, aplicarea trece în cadrul uh, persoanelor uh, juridice private, pentru că um, acestea de fapt sunt confruntate cu probleme care nu le rezolvă și argumentele uh, spun că ar putea să aibă un impact uh, pozitiv în evitarea unei uh, concurențe neloiale, pentru că practic astfel uh, uh, contractorii ar deveni mai diligenți atunci când își aleg uh, subcontractanții. Se poate spune că un astfel de sistem are un, un efect disuasiv, pentru că pentru a evita răspunderea, atunci o persoană juridică într-adevăr ar căuta niște subcontractori mai buni. Uh, Însă, la nivel empiric, e foarte greu de confirmat o astfel de ipoteză, iar faptele sunt uh, indirecte oarecum și e foarte greu să se uh, găsească niște cifre cuantificabile referitoare la eficiența acestor sisteme de răspundere solidară la nivel național. Doar 8 state în acest moment au uh, un sistem uh, cât de cât uh, de astfel de răspundere solidară și de ce aceste sisteme au fost aplicate ca reacție la fluxurile de lucrători străini. De fapt, ele au fost abuzate la nivel național și nu prea au avut, de fapt, trimiteri la subcontratanții externi. Este adevărat că impactul uh, concret al acestor norme este uh, foarte împiedicat pentru că, de fapt, lucrătorii trebuie să demareze demersurile atunci când se abuzează de um, contractelor de subcontractare și nu există voință să se facă astfel de demersuri pentru că lucrătorii se tem că vor avea consecințe fie de la angajator, fie de indirect, asta din lipsa de informare. Și Uh, într-adevăr, aici uh, partenerii sociali ar putea să joace un uh, rol important, dar trebuie spus că în multe dintre țările din studiul nostru se pare că sindicatele nu prea pot să ajungă la acești lucrători străini, iar sistemele unde nu e nevoie de acțiune în instanță um, pot să fie considerate ca niște evoluții pozitive. Dar să vedem ce tendințe se poate aplica. Se poate face o tranziție de la un mecanism național la unul uh, european uh, mai larg, dar singurele cifre pe care le-am găsit au fost niște uh, date statistice din Germania referitoare la colectarea contribuțiilor pentru uh, fonduri de concedii um, în contextul unor um, dispoziții de răspundere solidară și au fost vreo 300-400 de cazuri pe an Uh, majoritatea cazurilor au fost uh, rezolvate în afara instanței și s-a asigurat faptul că aceste contribuții pentru concedii s-au putut asigura uh, pentru o sumă de 90 de milioane pentru perioada 2006-2011 astfel de dispoziții naționale privind solidaritatea, privind răspunderea solidară sunt uh, foarte greu de aplicat în condiții trans, uh, transfrontaliere. Uh, și astfel să ajungă la un uh, sistem european. Însă unele țări au un, uh, un fel de sistem alternativ, mai ales în țările uh, nordice, un rol important le a fost, le-a fost acordat sindicatul în acest caz. De exemplu, în um, Suedia e un drept de negociere și de veto um, dacă apare o situație în care un contractant care este neloial, dar acest drept de veto nu prea este folos, folosit în cadrul negocierilor în Finlanda. Este vorba de obligația de colectare de probe referitoare la răspunderea unui candidat înainte de încheierea unui contract și câteva clauze sociale pot fi uh, găsite care obligă contractanții să Uh, respecte anumite acorduri uh, internaționale de gen. De asemenea, mai există și un număr din ce în ce mai mare de uh, măsuri de informare care urmăresc facilitarea inspecțiilor și monitorizării, cum ar fi din, folosirea din ce în ce mai mare a unor programe de notificare care um, acoperă cam 18 state în acest moment. Uh, Um, notificări generale sunt uh, considerate în acest moment ca un instrument care să dea informații referitoare la prezența unor companii străine și a unor lucrători străini într-o țară. Însă, în acest moment, de exemplu, știm că uh, sistemul legal este pus uh, sub întrebări în fața Curții de Justiție Europene și nu prea e clar dacă într-adevăr se ajunge la procuratură. Existența mai multor sisteme de răspundere civilă la nivel european pune întrebarea dacă nu cumva acest lucru s-ar putea să fie limitat în cadrul situațiilor uh, transfrontaliere. Nu există nicio um, dovadă că un astfel de sistem pentru furnizorii străini nu cumva ar limita accesul la piața de construcții, de exemplu, a statului Gaza. De fapt, am putea chiar să ne gândim că mulți clienți, uh, mai ales uh, IMM-uri, s-ar gândi de lor înainte să investească, um, să facă o astfel de demers. Uh, de asemenea, uh, e foarte greu pentru, de fapt, acest lucru nu face decât să uh, facă o, să faciliteze abuzul de către un, o persoană um, juridică um, malafide într-un stat membru care ar putea să evite sistemul. Uh, și, de asemenea, întrebarea dacă nu cumva astfel de limitări ar putea să fie considerate un fel de um, obstacole la libera circulație a serviciilor. S-ar putea um, argumenta că o astfel de uh, introducere ar putea să fie un impediment. Știu că la nivel uh, național, Curtea de Justiție a menționat deja că există o justificare, pentru că se adaugă un fel de obligație uh, suplimentare. Legiuitorul european va, știa, va ști mai bine care va fi marge, marja de apreciere pentru justificare, însă nu cred că această problemă nu va apărea cumva în fața Curții de Justiție. Propunerea de directivă pare de asemenea să implice faptul că statele membre ar trebui să uh, adopte norme asemănătoare pentru situații strict naționale. Oare nu cumva acest uh, mecanism este disproporțional pentru uh, întreprinderile bona fide și nu cumva um, diligența necesară n-ar putea să uh, reprezinte un domeniu de exonerare? Aici există o posibilitate pentru că posibilitatea unei diligențe necesare și în cadrul răspunderii solidare nu prea se potrivesc, deși ar fi motive să meargă mână-mână, iar Directiva privind sancțiunile 52 uh, privind uh, lucrătorii imigranți uh, prevede o procedură pentru diligența necesară, iar persoanele care um, respectă această procedură nu sunt trase la răspundere, dar această directivă nu prea a fost transpusă în acest moment. Statele membre n au făcut decât să copieze dispozițiile din directivă. Ca o concluzie, e important să remarcăm faptul că introducerea unui uh, sistem de răspundere solidară nu poate să înlocuiască măsurile um, de uh, furnizare de servicii și libertatea acestora și uh, măsurile în care se pot lua într-adevăr, se poate face ceva. Și aici e vorba de mm, situații și acestea mm, Um, nu, nu poate fi, problemele nu pot fi rezolvate prin introducerea unui de sistem. E vorba de un sistem de notificare, de schimb de informații între administrații, îmbunătățirea unor uh, uh, hotărâri uh, administrative, executarea transfrontalieră a sentințelor și aplicarea sancțiunilor Um, rezolvarea um, uh, problemelor cum ar fi abuzurile din partea persoanelor judice, dar și uh, de asemenea situațiile de false, situații de uh, lucrători independenți acest sistem de um, răspundere solidară nu putem spune că nu va împiedica proliferarea unor astfel de practici. Deci aceste aspecte nu trebuie uitate. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumim pentru aceste informații. Ajungem acum la domnul uh, Stig Norgar, care este uh, consilier principal la Ministerul uh, danez al ocupării forței de muncă. Aveți cuvânt. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este o mare onoare pentru mine să fi fost invitat la comisia dumneavoastră am trimis răspunsul meu în scris la întrebările care mi-au fost adresate. Unele uh, aveau de-a face cu sistemul din Danemarca, altele nu. Încep cu prima întrebare. Care sunt cele mai răspândite metode de a ocoli regulile cu privire la uh, lucrătorii um, detașați? În Danemarca nu există salar minim, nu avem legislat în acest sens și nu avem acordul de muncă colective. Partenerii sociali sunt cei care negociază asemenea contracte colective și o, o, un, o metodă de ultim resort bine, e, sunt acțiunile sociale. Oricum, bănesc că sunteți familiarizați cu mecanismele, cel puțin așa cum existau ele, înainte de această directive. Acum, în ce privește plata, problema nu stă cu aplicarea standardelor minime, ci cum se stabilesc aceste standarde în primul rând. Când e vorba despre lucrători uh, străini și mai ales lucrători detașați, companiile au atitudini diferite. Deci este foarte dificil să uh, identificăm aceste companii străine care trimit lucrătorii detașați, care apoi întâmpină probleme. Există încă aceste probleme cu nerespectarea legislației și cu ocolirea ei. Sindicatele și-au dat seama de acest lucru, mai ales în ce privește recuperarea salariilor din statul de origine. Deși acum există acest instrument care permite prevenirea apariției acestor probleme. O altă problemă legată de companiile străine. Știți că în 2008 s-a introdus o schemă de notificare pentru lucrătorii detașați, astfel încât sindicatele să poată să intre mai ușor în contact cu companiile mamă, companiile străine și, de asemenea, a, a fost mai ușor pentru autoritățile care se ocupă de uh, fiscalitate, precum și pentru inspectorii muncii, să facă controle și, iarăși, să intre în contact cu companiile străine. După uh, sentința Curții Europene de Justiție în faimosul caz Laval, s-au luat mai multe măsuri pentru uh, mai bună punere în aplicare a acestei directive, mai ales în ce privește uh, um, identificarea lucrătorului, identificarea companiei, toate aceste informații trebuie să fie disponibile online. Și acest sistem nu există numai la noi. Astfel este și mult mai ușor să primim o copie și să trimitem această copie serviciului care se ocupă tocmai de uh, monitorizarea punerii în aplicare a directivei. Cum spuneam, uh, furnizorul de servicii nu era neapărat uh, acoperit de această directivă, dar acum, odată cu introducerea acestui nou sistem de notificare în Danemarca, și uh, datorită sistemului de răspundere comună despre care s-a discutat uh, deja, am reușit să ajungem la un nivel mai bun de punere în aplicare a directivei. Așa cum s au mai spus, și în alte state membre există asemenea sisteme de notificare și de asemenea au aceste sisteme de răspundere comună. Și aceste sisteme sunt complementare. Raționamentul în aceste țări este că această răspundere comună este ca un fel de plasă de siguranță, pentru că prima misiune este să ne asigurăm că uh, directiva este până, pusă în aplicare și că toată lumea își respectă obligațiile. Apoi ne-ați întrebat cum se poate împlăca sistemul danez în vigoare cu acest sistem de răspundere comună? Și cum pot uh, furnizorii de servicii Uh, să verifice informațiile și cum putem să fim siguri că uh, informațiile furnizate de uh, companii sunt fiabile. Ei bine, în momentul în care există un asemenea sistem de răspundere comună, atunci se pune în mișcare un întreg sistem de evaluare și de supraveghere a respectării regulilor. Autoritățile uh, din țările gazdă, bineînțeles, nu poți evalueze în avans uh, bona fide a um, companiei care va trimite lucrători detașați. Dar poate să o facă ulterior. Pe de altă parte, dacă ar exista un sistem central de înregistrare a tuturor acestor date, am putea să verificăm dacă o companie și-a respectat uh, uh, um, îndatoririle și obligațiunile fiscale și de altă natură în statul său de origine înainte ca respectiva companie să trimită lucrători detașați. Dar asta ar însemna o povară administrativă suplimentară pentru administrația din uh, țara de origine a companiei, chiar dacă ar ușura mult misiunea uh, administrației din țara gazdă acest registru uh, central uh, ar permite poate un mai bun dialog între diferitele administrații naționale, dar știm că este mai degrabă un scop pe termen lung. Am mai fost întrebat uh, cum am putea să uh, punem mai bine, să folosim mai bine acest sistem uh, central de înregistrare la nivel european, dacă este nevoie de o cooperare bilaterală sau dacă avem nevoie de un serviciu european. Personal, cred că e mai bine să existe acest registru la uh, uh, Comisia Europeană. Nu exclud nici varianta unei cooperări bilaterale, în cazul în care s-a constatat că există un număr mare de lucrători detașați care provin dintr-o țară anume. S-a spus că uh, legislația daneză are un domeniu de aplicare mai extins decât uh, Um, ceea ce prevedea directiva și că noi cerem mai multe informații. Dar, de fapt, noi am ținut cont de liniile de orientare și de regula proporționalității, uh, ca, cum se stipulează în articolul 9. Da, noi vrem ca o companie să ne dea informații ce privește securitatea socială, protecția socială a lucrătorului și ca atare trebuie să ne dea informații despre locul de muncă. Pentru că trebuie să știm acolo unde vom găsi compania și trebuie să știm acolo unde lucrătorii vor fi detașați ca să putem să efectuăm aceste inspecții. În cazul în care informația este considerată ca fiind imprecisă, ce putem să facem? E adevărat că uneori e foarte greu să interpretezi, să traduci concepte și reguli. Atunci când regula a fost stabilită, a fost Uh, testată în funcție de potențialul unor persoane străine uh, um, de a uh, folosi acest sistem. Și tocmai de aceea, uneori, informațiile pe care le primim nu sunt suficient de precise, pentru că de la un stat membru la altul, conceptele folosite sunt diferite. De aceea, nu ni se pare important ca toate informațiile relevante să fie traduse. E adevărat că există o, o, un posibil răspuns la articolul 5 din directiva de punere în aplicare, dar eu nu știu dacă este soluția cea mai adaptată, pentru că dacă ar trebui să traducem toate informațiile, cu atât mai cu cât acestea sunt actualizate în mod regulat, ar fi o cantitate de muncă uriașă și nu știu cât este de fezabilă această soluție. Și gândiți-vă și la ser directiva servicii, mai ales pentru sectorul comunicațiilor. Noi știm că uh, această idee a ghișeului unic propus de comisie deja în vară nu funcționează atât de bine pe cât ar fi dorit. Următoarea întrebare pe care mi-ați adresat-o, că având în vedere uh, faptul că măsurile de control național sunt atât de diferite, cum pot statele membre să uh, efectueze aceste controle la nivel național în mod eficient uh, în baza acestei directive de punere în aplicare? E adevărat că există o jurisprudență consolidată, dar anumite state membre, inclusiv al meu, cred că pe viitor vor mai apărea cazuri în justiție. Și ca să fac referire la articolul 9, noi credem că acolo nu ar trebui să se facă trimitere doar la uh, cazurile care au fost deja uh, judecate, ci să se aibă în vedere și posibilitatea apariției altora noi pe viitor. Apoi am mai fost întrebat care ar fi aceste bune practici din partea statelor membre uh, care ar fi putut să fie restricționate sau să devină chiar interzise din cauza jurisprudenței Curții Europene de Justiție și a liniilor de orientare ale Comisiei Europene. Știți bine că, uh, că există o plângere din partea Comisiei în fața Curții Uh, pe această temă și împotriva noastră, deci cred că aș, aș putea să vă dau răspuns la această întrebare peste două luni, dar nu acum. Pentru a răspunde la următoarea întrebare, eu cred că pe termen lung putem să facem mai multe, deși actuala propunere a Comisiei este un bun punct de plecare, dar ca să știm cum putem să evităm aceste companii care nu sunt decât o cutie pe ștală, Multă lume a spus că Iată unul dintre principalele impedimente, că anumite companii sunt companii fantomă. Există, nu există deloc sau există timp de o lună și apoi dispar, dar nu am un răspuns definitiv la această problemă. Președinta, mulțumesc. Ajungem la ultimul expert invitat astăzi, domnul Thomas Schleicher, care este președintele Federației Europene a Industriei de Construcții. Și cred că ați primit deja, eh, primit deja intervenția dumnealui în scris. Merci, Madame Cher. Good afternoon, ladies and Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, bună ziua. Mulțumesc Comisiei eh, de Ocupare pentru că a invitat FIEC aici am venit pentru a discuta despre un subiect extrem de important pentru sectorul construcției. Poate că nu știți, dar FIEC este o confederație industrială. Reprezentăm astăzi 33 uh, de asociații din 29 uh, de state diferite. Reprezentăm companii de construcții de toate dimensiunile, din, de la cele mari până la cele mici uh, asociații familiale din uh, sectorul civil. FIEC este reprezentantul uh, angajatorilor în uh, dialogul social pentru sectorul construcțiilor. Mă axez pe întrebările pe care mi le-ați adresat. Sigur că vreau să intru în câteva detalii mai apoi, dacă credeți că va fi necesar. În primul rând, ce măsuri trebuie să întreprindă statele membre pentru ca prevederile să fie îndeplinite întru totul. Un element cheie pentru o aplicare um, a directivei se referă la disponibilitatea informațiilor pentru întreprinderi, astfel încât să cunoască regulile cărora vor trebui să se conformeze și informații pentru lucrători, ca și aceștia să-și cunoască drepturile. Informații pentru autoritățile publice, pentru ca acestea să exercite un control eficient. Directiva uh, propusă conține câteva elemente pozitive, dar are și câteva uh, minusuri. Noi credem că pentru ca controlele să fie eficiente, trebuie să existe o informare a priori înainte ca detașarea să aibă loc. Un serviciu un provider de deci înainte ca providerul de servicii din străinătate să vină pe piața locală. Regretăm faptul că Comisia nu a ținut cont de solicitarea comună a partenerii sociali din construcție, FIEC și um, EFBWW. Noi am vrut de la bun început să existe o notificare a priori. Cum pot să fie organizate controle uh, eficiente dacă autoritățile nu beneficiază de cele mai simple și elementare informații. Din experiență, pot să vă spun că ă, știm deja unde apar cele mai mari probleme cu lucrătorii detașați. Nu cred că putem totuși să identificăm un moment în care apar probleme sistematic, dar uh, sunt convins de faptul că această directivă privind lucrătorilor detașa, privind lucrătorilor detașați poate fi implementată corect dacă toate informațiile sunt clare pentru toate părțile interesate, dacă în al doilea rând uh, companiile și uh, lucrătorii au la dispoziție toate informațiile cu privire la regulile de respectat și în al treilea rând cei care întreprind uh, inspecții să dispună de toate informațiile, ca să știe ce să controleze și când să controleze și prin ce mijloace. La FIEC, noi suntem de părere că propunerea de directivă nu întrunește toate aceste criterii mai sus numite. Ce măsuri trebuie să fie întreprinse? În multe state membre deja există mai multe surse de informații în ceea ce privește detașarea în general. Dar o întreprindere are nevoie de informații practice, ușor de înțeles, axate pe activitățile uh, întreprinderii în cauză. Faptul că informația uh, trebuie să fie disponibilă în mai multe limbi este de asemenea de importanță majoră. Uh, în anul 2009, noi am lansat împreună cu colegii noștri de la sindicate o pagină de internet uh, uh, gestionată la comun în ceea ce privește detașarea în sectorul construcțiilor. Am avut două studii independente care au spus că acesta este un, schimb de bun, acesta este un exemplu de bună practică. În ceea ce privește accesibilitatea sau uh, modul în care pot fi importate uh, Uh, informațiile care sunt deja accesibile pe anumite uh, foruri. Trebuie să existe cunoștințe clare despre legislația care trebuie respectată. În al doilea rând, e datoria autorităților naționale publice să ofere asemenea informații și să se asigure de faptul că sunt, uh, toate regulile sunt respectate. Deci informațiile trebuie să fie clare. Dacă se schimbă însă prevederile, trebuie să existe o marjă de adaptare, sigur, cu o notificare a priori, dar dacă informația vine mai târziu, cel care e răspunzător de acordarea de informație trebuie să suporte consecințele uh, tergiversării. În ceea ce privește agențiile interimare, acestea activează în multe state membre și există două legislații care vizează contractele temporare, lucrătorii de, de, uh, privind lucrători detașați și apoi ceea ce privește contractele temporare de muncă. Sunt uh, două acte normative care se consolidează reciproc, atâta timp cât toate prevederile sunt respectate, mai ales în ceea ce privește condițiile de lucru. În majoritatea statelor membre, legislația în vigoare din statul gazdă se aplică în, uh, în acest caz. Situația așadar, în ceea ce privește jurisprudența, este foarte clară. Dar, ce condiții trebuie create în plan comunitar pentru a nu se repeta situația Laval din Suedia? Avem cazul Laval și E un exemplu negativ. Există elemente care pot fi privite din diferite perspective, din perspectiva uh, sindicaliștilor sau din perspectiva angajatorilor. Mulți uh, juriști, uh, de asemenea, uh, se ceartă între ei pe, cuprire acest caz. Nu vreau să inițiez o nouă dezbatere. Fie e de părere că chiar și după cazurile precum cele, acela lui Laval care au ajuns la uh, Luxemburg, putem reuși totuși uh, să avem un instrument care să garanteze drepturile lucrătorilor și să le protejeze drepturile acestea. Nu trebuie să modificăm nimic și salutăm faptul că Comisia s-a, accis, s-a decis Moscova să se axeze pe un act normativ separat care să vizeze doar aplicarea și implementarea directivei cu privire la lucrătorii detașați. Ar fi poate și mai ușor să rezolvăm problema dacă am vedea ce se întâmplă cu așa zisele angajări de lucrători independenți. Mă rog, aparent independenți. Am uh, semnat mai multe documente pentru a combate această problemă care este complexă și care uh, ține cont de problematici de fiscalitate, de drept al muncii, sunt lucruri care, după cum vedeți, depășesc sfera directivei lucrătorilor detașați. Așa că e de la sine înțeles de ce Comisia nu a menționat aceste subiecte în această inițiativă legislativă. Totuși, noi suntem convinși că unele dintre aceste probleme, chiar dacă vizează uh, probleme naționale, pot să fie abordate în plan comunitar, așa că invităm Comisia să ia, uh, uh, să ia notă de asta și să întreprindă ceva. Schimbul de bune practici între statele membre. Controle regulate, mecanisme de monitorizare, anchete, uh, uh, exhaustive, toate acestea sunt necesare pentru a avea un uh, sector omogen în care drepturile lucrătorilor să fie respectate. Totuși, propunerea Comisiei vine cu o listă exhaustivă în ceea ce privește cerințele posibile administrative și măsurile de control care vor reduce, de fapt, posibilitatea uh, Uh, de a alege într-o paletă amplă de controle, cum se întâmplă astăzi. O asemenea uh, limitare ar contraveni implementării uh, eficace și ar contraveni și obiectivului final al directivei cu privire la lucrătorii detanșați. Așadar, eu cred că se depășește jurisprudența Curții Europene de Justiție și că s-ar reduce competența de control a autorităților naționale. Știm că și colegii noștri, ceilalți colegi care reprezintă pe lucrători, au aceeași opinie. Noi credem că dacă această pro- propunere de directivă va fi amendată cum trebuie de Parlamentul European, astfel încât să existe un flux transparent de informații către companii, lucrători și cei care trebuie să facă inspecții, dacă va exista un schimb electronic de informații între administrațiile publice și Uh, ceilalți parteneri, dacă vor putea fi întreprinse controle cum trebuie, dacă vom avea uh, impunerea de sancțiuni așa cum uh, o impune legea, cu siguranță situația se va îmbunătăți cu mult peste ce avem astăzi. Trecem la concluzii. Am menționat întrebările pe care le-ați adresat în chestionar. Înainte de a încheia, permiteți-mi să uh, zăbovesc puțin asupra unui subiect foarte, foarte delicat, și anume răspunderea colectivă. Noi, cei de la FIEC, nu suntem împotriva sistemelor de asumare colectivă a răspunderii, dar sistemele existente uh, în, în domeniul construcțiilor au fost negociate între partenerii sociali, dar împotriva unei, uh, dar suntem împotriva unei asumări uh, de răspundere în plan comunitar. De ce? pentru că în practică se ajunge la subcontractare haotică și activitățile de tașare practic ar fi distorsionate. Și în țările în care sistemele noastre nu există deja, și anume în 16 din 27 state membre, apărea probleme. Deja directiva în vigoare afectează uh, răspunderea colectivă așa cum există în anumite uh, situații și credem că în relații industriale, dacă s-ar merge mai departe, s-ar ajunge la distorsionări ale relațiilor uh, de cooperare. Noi credem că acesta este un subiect care uh, trebuie lăsat uh, la uh, latitudinea statelor membre. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru contribuție. Eu cred că avem o idee foarte bună despre uh, cum anume putem să uh, organizăm această dezbatere, mai ales prin prisma întrebărilor din chestionar. Dau acum cuvântul colegilor din sală, dar pentru că suntem presați de timp, vă rog să nu depășiți două minute. Domnul Christiansen și doamna Schröter. Tak for det, eh, fru formand, og tak for... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și mulțumesc uh, experților pentru intervențiile lor. Iată că ne uh, confruntăm cu o serie de probleme în uh, Uh, sectorul construcțiilor de drumuri. Uh, nu e tocmai această situație că cea de construcții, dar cum am putea să le îmbu- cum am putea să um, le îmbunătățim situația? I articol 3, og vil det ikke În sectorul transporturilor, mă scuzați cum am putea să îmbunătățim situația aceasta? Poate că ar trebui să avem o etichetare diferită, să putem să includem aceste dispoziții referitoare la informarea pe care o primește statul membru din partea celorlalte state membre. De asemenea, mai există și aceste agenții pentru um, locuri de muncă temporară, cum am putea să le încadrăm și pe acestea în noua directivă am putea să extindem uh, aceste dispoziții și la alte sectoare și cum am putea să evităm practicile pe care le întâlnim adesea, că aceste agenții uh, pentru locuri de muncă temporare um, aplică tot felul de metode pentru a eluda normele directivei uh, de detașare. Mulțumesc. Eu am mai multe întrebări. Prima întrebare către domnul Bülent. Mă uit la declarația dumneavoastră și văd uh, exact cum priviți problema lucrătorilor detașați în ceea ce privește implementarea. Ați putea să ne spuneți exact de ce considerați că definiția menționată dumneavoastră este corectă? Și în al doilea rând, uh, am o întrebare către reprezentantul Ministerului de Uh, muncă din uh, Danemarca, mie mi s-a părut că mm, sunteți mulțumit de articolul 9, dar sunt mirată, pentru că, pe de o parte, articolul 9 față de 5 impune o limitare și multe dintre libertățile statelor membre pentru un control eficace nu mai sunt în vigoare. Așa că de ce sunteți pentru acest articol nou? De ce vă încântă atât de tare? Dacă bine, da, poate n-am înțeles eu bine și de aceea aș vrea să justificați exact uh, ce ar trebui modificat la alineatul nou. dacă avem nevoie de acesta sau nu, mai ales că dumneavoastră aveți un sistem de succes. Pentru domnul Schleicher. Dumneavoastră ați spus că dacă avem o bună cooperare, atunci uh, pentru partenerii sociali putem să creăm un sistem uh, eficient de inspecții, astfel încât uh, să stimulăm concurența echitabilă în ceea ce privește prestările de servicii în plan comunitar. Ați putea să fiți puțin mai specific și să vă detașați puțin de textul comisiei. Care sunt acele subiecte de care am avea nevoie Uh, de, de ce trebuie să ținem cont când facem inspecții? Care sunt elementele absolut necesare? astăzi spuneați informația foarte bine, dar cel puțin într-un singur stat membru există și alte sisteme care sunt foarte, foarte utile. Așa că vă întreb cum anume puneți în acest uh, context uh, subiectul deschis de dumneavoastră în contextul articolului 9, cel care conține acele limitări. Thank you and thank you to the guests. Um... Mulțumesc. Mulțumesc uh, și celor care au luat cuvântul. Un lucru care mi se pare dificil de făcut este înțelegerea definițiilor. Mi se pare dificil pentru că dacă încercăm să le delimităm foarte strict, s-ar putea să ajungem la o situație în care lucrătorii ar putea să fie excluși și, de asemenea, s-ar putea să se mm, mărească și riscul de eludare. Deci, cum putem să facem pentru a um, rezolva aceste probleme de firme fantomă și așa mai departe? Cum ne asigurăm că lucrătorii sunt protejați? prima mea senzație ar fi că, de fapt, până la urmă se ajunge la un tratament uh, egal, dar poate că dumneavoastră, din partea sindicatelor, aveți altă perspectivă, pentru că avem multe ierarhii juridice, avem uh, detașarea lucrătorilor, uh, apoi agenții temporari uh, și apoi lucrători obișnuiți care intră sub incidența unor alte directive. Cum putem să rezolvăm această problemă a firmelor uh, fictive și uh, cum am putea să îngreunăm, uh, adică să nu, să nu ajungem să eludăm aceste definiții. Thank you. Jutta. Mulțumim, Iota Steinruck acum. Dar ce repede mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc pentru prezentări. Am ascultat pe toți patru și am ajuns la concluzia că avem nevoie, de fapt, de o instituție centrală europeană, un oficiu european la care să uh, se, sau prin care să se efecteze controle și pe, prin care să curgă informații. Pentru că dacă vrem o soluție bilaterală, mi se pare că birocratizarea este una substanțială. Ce părere aveți dumneavoastră? Vi s-ar părea um, atrăgătoare ideea aceasta de a avea un oficiu central european, poate cuplat cu un fel de permis de asigurare socială pentru toți lucrătorii detașați? Văd ce se întâmplă în Germania, pe șantierele de construcții. Și, vedem, și văd exact care este problema cu care se confruntă aceștia. Pe de o parte, avem o situație incertă în ceea ce privește firmele detașate, de exemplu, firmele fantomă, și deja apar probleme de la bun început în ceea ce privește înregistrarea sediului social al întreprinderii. Și atunci vă întreb, ce se întâmplă cu aceste întreprinderi care au sediul social în altă parte și practic devin firme fantomă? Și vă mai întreb, cum anume putem să elaborăm niște criterii ca să reușim să definim un asemenea uh, oficiu. E puțin vag, dar uh, e un început și sper că v-ați dat seama ce vreau să spun. Nu mai sunt alți inter, uh, intervenienți, așa că intervin și eu acum la final. Era vorba de cei care îi reprezintă pe lucrătorii detașați în țara gazdă. Uh, Teoretic, uh, ar putea să fie sindicatele, dar uh, uneori aceste sindicate nu reprezintă neapărat interesele acestora lucrătorilor detașați. Sindicatele de acasă nu mai sunt nici ele vizate, așa că vă întreb pe dumneavoastră din experiență, care este forul cel mai uh, potrivit pentru a oferi sprijin, consiliere și informații acestor lucrători detașați? să fie sindicatele sau să fie autoritățile locale sau să fie un birou central european. Aș vrea să îmi spuneți din experiența dumneavoastră ce s-ar potrivi mai bine. Dar nu, mai avem o întrebare. Zrezygnowałam z zadawania pytań, bo mieliśmy okazję przed, przed hearingiem jeszcze rozmawiać z ekspertami. Mulțumesc. I chciałabym zadać pytanie. Am um, mi-am schimbat, schimbat părerea. Vreau să pun o întrebare totuși lui Schleicher. Am dezbătut adesea cu privire la criteriile pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderea care detașează lucrătorii. Cum credeți că ar trebui uh, să fie acestea menționate, să fie o listă exhaustivă sau mai degrabă sunt anumite criterii care ar fi prea greu de îndeplinit? Aș vrea să aud care ar fi recomandarea dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebări și acum dau cuvântul invitațiilor noștri rugându-i să încerce să se limiteze la 5 minute. Știu că este foarte greu pentru că întrebările au fost numeroase, dar ce să facem? Ne presează timpul. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Okay. I hope this is not being deducted for my time. Sper că nu mi se reduce din timp dacă iau acum cuvântul. S-au adresat uh, multe întrebări. Un al mod deosebit am reținut de la domnul uh, Christensen, de la doamna Schroeder și de la doamna Turunen. Uh, acestea se refereau la agențiile pentru locuri de muncă temporare. Într-adevăr, e vorba de o situație conflictuală sau cel puțin una oarecum ambiguă pentru că sunt două directive aplicabile simultan și anume directiva privind detașarea lucrătorilor și cea privind agențiile de locuri de muncă temporare. ce se poate face ar fi să se dea niște lămuriri, ce se aplică. Dacă ne uităm la ambele directive și le comparăm, cred că reiese clar uh, că mm, condițiile cele mai avantajoase de muncă pentru lucrători, um, fie mm, din oricare dintre acestea, ar trebui să fie aplicabile. Deci care dintre directive are condițiile cele mai avantajoase, aceea se aplică astfel încât nu există oarecum o ierarhie între cele două, dar ar trebui să se aplice condițiile cele mai avantajoase de muncă. Cred că ar fi vorba aici de o regulă simplă cât despre definiții Și domnul Schleicher a menționat că acum uh, câțiva ani am uh, desfășurat uh, o cercetare detaliată referitoare la um, independenții reali și cei fictivi. Și ce a fost interesant este că în, domeniul construcțiilor acest, uh, independeni fictivi sunt folosiți frecvent pentru eludarea directivei privind detaarea lucrătorilor. Asta e posibil pentru că la nivel european nu există norme clare, minime să zicem, uh, referitor la ce, se poate, ce poate fi considerat un lucrător. Um, E foarte ciudat pentru că la nivel interna- internațional astfel de norme există. Ne putem uita la OIM. Și încă mai ciudat este faptul că și uh, Curtea Europeană de Justiție are o jurisprudență care face referire la niște criterii de bază, însă acestea nu sunt obligatorii. Deci ce am vrea noi să propunem ar fi ca fără legătură cu uh, voința părților implicate, să ne uităm la realitate, la ce se întâmplă în realitate în relațiile dintre angajator și angajat. Uh, dacă într-adevăr este vorba de un independent uh, real, atunci nu există probleme. Dar dacă, totuși, din uh, realitate reiese clar că este vorba de um, o situație din aceasta impusă de independent fictiv, atunci acest lucru ar trebui să, uh, să ducă imediat la transformarea într-un contract uh, de muncă. Și există câteva criterii pe care le putem aplica aici. În primul rând, unul de subordonare în aceste definiții. Uh, cred că am putea să lămurim mai bine ce înseamnă un lucrător. De asemenea, ajungem aici la o chestiune foarte sensibilă pe care a ridicat-o doamna Turunen. Ce se întâmplă dacă o directivă nu este aplicabilă pentru că există o, un set de uh, norme care se aplică simultan. Uh, E bine, trebuie să spun că și noi am discutat, chiar și experții noștri juridici, și nu prea ne-a fost clar dacă uh, într-o anumită situație nu se aplică directiva privind detașarea lucrătorilor, de exemplu, în, ca, în cazul unei detașări uh, fictive de detașare. Atunci, ce se întâmplă? Ce norme se aplică? Uh, um, acordurile, convențiile colective de muncă din uh, țara gază sau cele din țara de origine. Ei bine, cred că tocmai această propunere de directivă reprezintă o ocazie unică de a lămuri acest lucru și din punctul nostru de vedere este evident faptul că atunci când ești detașat în altă țară și nu există nicio relație de detașare ca atare, atunci normele aplicabile uh, uh, ar trebui să fie aplicabile pe deplin normele din țara uh, angajării, um, mai ales că ar putea să fie vorba și de un tratament uh, favorabil, să zicem, uh, niște reguli. Dar dacă există alte norme mai favorabile în țara de origine, poate și acestea să fie luate în considerare. Trebuie examinat aceste probleme pentru că aici sunt vizați uh, foarte mulți lucrători străini care nu uh, intră sub incidența directivei privind atașarea lucrătorilor. Și doamna președinta a ridicat niște întrebări foarte importante. Care ar fi sindicatele care ar trebui să se ocupe de astfel de situații? Ei bine, uh, am discutat acest lucru și la nivel intern și ce am observat a fost că, să zicem, când e vorba de informare și de consultare, deja există legislație europeană, se poate face trimitere privind uh, la directiva privind uh, consiliile uh, lucrătorilor și apoi la societatea europeană unde există obligații de informare sau consultare. Însă ciudat este faptul că în ceea ce privește un loc de muncă la nivel transnațional, un loc de muncă unde mai multe naționalități lucrează împreună, nu se prevede nimic la nivel european și credem că dacă um, putem să ne uităm la legislația existentă, nu să inventăm altceva, am putea să aplicăm aceleași norme de uh, consultare și uh, informare pentru aceste locuri de muncă transnaționale și în documentele pe care vi le-am trimis am menționat și un caz recent uh, din țările de jos, M7, uh, recom recomandăm tuturor să citească documentul. E bine, e vorba de o structură asemănătoare care a fost deja creată, s-a semnat chiar și o convenție colectivă de muncă, 500 um, de um, lucrători polonezi au primit grație acesteia o mărire de salariu considerabilă. Deci se poate furniza prin astfel de mijloace uh, un astfel de, o astfel de informare și atunci sindicatele ar putea să devină active uh, în cadrul astfel, unor astfel de locuri de muncă. Au mai fost uh, și alte întrebări, însă aș uh, sugera ca și colegii mei să răspundă. N-aș vrea să răspund eu la toate, n-ar fi foarte politicos din partea mea. Mulțumesc! Thank you, Matt so much. Um... Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Iorens. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă eu aș răspunde la întrebările care au mai rămas. Mai degrabă aș avea un răspuns diferit față de cel dat de vecinul meu dar mi-ar trebui mai mult de 5 minute ca să răspund la toate întrebările care au fost adresate. Ce este un lucrător detașat? Da, să știm uh, care este definiția cea mai potrivită, care este legislația care se aplică. Credem că textul pe care îl discutăm acum are meritul de a clarifica puțin acest aspect și să se înțeleagă uh, care sunt lucrătorii detașați ce intră în domeniul de acoperire al directivei 9171, eh, dar apoi putem să ne gândim și la regulamentul Roma 1 și toate prevederile contractuale ca să ne dăm seama care este legislația aplicabilă. Roma 1 era, ca să spun așa, legislația mamă pentru directiva de față. Deci va trebui de fiecare dată să verificăm toate dispozițiile din regulamentul Roma 1 ca să ne dăm seama, încă o dată, cum spuneam, care este legislația aplicabilă în funcție de fiecare caz. S-a vorbit despre uh, persoanele fizice autorizate, despre independenții care sunt uneori niște falși independenții, iată o altă chestiune arzătoare. Dar încă o dată ne întrebăm cine este competent. Poți să spui ce vrei la nivel european, Curtea Europeană de Justiție a dat câteva indicații, dar în mod indirect e, ține tot de competența legislației naționale să definească cine este o persoană fizică autorizată sau nu. Deci ar fi o lume ideală să un, un vis să avem niște criterii valabile, cel puțin pe plan european, pentru lucrătorii independenți și cei care sunt um, angajați. Dar încă o dată aici nu este o competență uh, europeană. Realitatea predomină față de dorința părților și riscăm să ajungem la situații foarte conflictuale. Da, niște clarificări ar fi necesare în ce privește agențiile care oferă locuri de muncă interimare. Aceste agenții, de fapt, sunt niște angajatori. Libertatea serviciilor li se aplică și lor, dar bineînțeles că, după părerea mea, persistă anumite dificultăți în ce privește acest tip de angajator. Așa cum a spus și ultimul vorbitor, dacă ar fi bine să avem uh, o agenție la nivel european, da, dacă aș avea un vis, mi-aș dori să avem un asemenea pol european în domeniul dreptului muncii care să poată să ne dea răspunsul la toate întrebările, dar ca să fiu cu picioarele pe pământ, a, aș spune că cum poți să ajungi la o bună colaborare în toate serviciile de inspecție a muncii? Știu că în Germania uh, uh, munca la negru ține de competența unui minister, în Austria de competența altui minister, odată sunt, e fiscul, altă dată e Ministerul Muncii și așa mai departe. De aceea spuneam că este un vis să crezi că uh, s-ar putea ajunge la un singur for european care să se ocupe de toate aceste chestiuni. Unii care au spus că uh, ar trebui să se ocupe Olaful de toate aceste posibile cazuri de fraudă ce privește uh, legislația despre care discutăm astăzi, dar cred că am să mă opresc aici. Mulțumim. Acum îi dau cuvântul domnului Nogart. Uh, first to Mr. Christensen. Mulțumesc. În sectorul transportului E destul de dificil în Danemarca. Analizăm la ora actuală moduri prin care putem să îmbunătățim controlul în sectorul transportului. E clar, atunci când discutăm despre cabotaj, despre această directivă, există anumite interfețe. Um, există mai multe autorități de control, cei de la cabotaj, cei de la uh, detașare și așa mai departe, deci vedem că există chestiuni separate, dar dacă venim cu niște soluții bune în Danemarca, vă vom anunța. Cu privire la instrumentele de control, ce la... Dacă se cere certificatul de tip A1, zice vorbitorul, situația diferă de la un caz la altul. Uneori e nevoie să faci uh, dovada uh, dovada angajării și așa mai departe. Dar oricum, această idee cu A1 poate fi luată în considerare. cu privire la răspunderea colectivă. Aceasta e o chestiune politică, deci ține de voința politică. Doamnă Schröder, <laughs> m-ați înțeles greșit. La final am spus că propunerea comisiei e un punct bun de plecare pentru rezolvarea problemelor, dar la articolul 9 poate am fost prea diplomat când am uh, spus ce am vrut să spun. Uh, sunt de acord cu ceea ce a spus celălalt coleg al meu. Răspunsul cel mai ușor este să eliminăm articolul 9. Dar uh, poate că dumneavoastră găsiți o cale de mijloc, totuși. Emile Turunen a menționat directivele, ă, definiții, mă scuzați. Directiva din 96 ă, definește lucrătorul în țara gazdă. Poate să fie uh, angajat independent în țara de origine și totuși să fie lucrător detașat într-o țară gazdă. Dar asta nu ne rezolvă problemele, pentru că uneori este foarte complicat să identificăm acea linie de demarcație în termeni naționali. Și dacă dimensiunea ia amploare și devine transnațională, abia atunci apar problemele adevărate. În ceea ce privește regulamentul Roma 1, la ora actuală, analizăm consecințele aplicării articolului 3, să vedem exact ce se întâmplă atunci când o persoană nu este uh, vizată de directiva lucrătorilor detașați. Ce înseamnă uh, asta pentru statele gazdă? Intervine Convenția Roma 1? Uh, și asumă răspunderea statul gazdă sau un alt stat? Doamna Steinbeck m-a întrebat ceva despre un oficiu central. Ar fi dificil de obținut un asemenea sistem din punct de vedere politic, pentru că toate statele membre, inclusiv statul din care provin eu, uh, ar putea spune că e o idee bună, dar nu putem renunța la asta, nici la cealaltă și așa mai departe. Deci este într-adevăr o mare, ar fi într-adevăr o mare provocare. Sigur că putem să fim ambițioși și să țintim spre mai mult. Și clar că am putea soluționa așa problema întreprinderilor fantomă, o problemă foarte gravă la ora actuală. V-am spus, în Danemarca e dificil să verificăm dacă o uh, întreprindere într-adevăr are uh, sediul social și activitățile în același stat. Doamnă președinte, întrebați cum putem să-i ajutăm pe lucrători detașați. În această propunere de directivă sunt conținute câteva mecanisme de ajutorare a acestora și cred că aceste mecanisme sunt foarte utile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schleicher. Mulțumesc. Dat fiind că ne presează timpul, revin la limba maternă. În primul rând, a, am, am pornit microfonul greșit. În primul rând, vreau să subliniez că eu uh, lucrez într-o întreprindere uh, de, din domeniul construcțiilor, deci nu le prea am cu diplomația, așa că mă iertați, vă rog, dacă uneori voi uh, zice, le voi zice mai din bardă, dar eu uh, uh, de la FIEC vorbesc în numele altor întreprinderi de asemenea. Așa că uh, în primul rând, vreau să răspund la întrebarea ce putem face pentru a îmbunătăți fluxul informațional. Eu vin cu o propunere. Să vedeți ce au uh, propus cei de la FIEC uh, și de la EFPVV Uh, pe pagina lor de internet nou creată este un loc în care lucrătorii pot să um, obțină informații despre dreptul uh, muncii uh, din statul lor din statul, și din statul gazdă. Avem informații administrative, avem informații în ceea ce privește um, contractele tarifare și așa mai departe. Deci, dacă țările au ambiția de a introduce informații naționale, atunci foarte bine. Să știți că poate fi Să știți că odată ce se oferă aceste informații, deja e foarte ușor să faci o idee de ansamblu în calitate de lucrător detașat ce te așteaptă într-o asemenea situație. Deci să existe o pagină de internet cu uh, informații de acest gen. Fie că, însă nu sprijină o suprabirocratizare. Eu uh, mă tem că un asemenea oficiu central ar fi unul suprabirocratizat și până ar ajunge toate informațiile la el deja ar fi depășite, atât de uh, lung ar fi procesul. De asemenea, eu cred că nu este problema Uniunii Europene să aibă o abordare centrală, uniformă pentru toți, pentru că există mult prea multe relații bilaterale în Europa în ceea ce privește relațiile de muncă. Știu deja că relațiile bilaterale dintre Franța și Polonia, dintre Spania și Polonia, dintre Germania și Polonia sunt foarte diferite. Și să știți că uh, s-au ajuns la rezultate optime. Așa că eu nu cred că în plan european vom avea de câștigat dacă vom interveni centralizat. În ceea ce pește noile state membre din uh, sud-estul Europei, cu siguranță că acolo există alte provocări, uh, avem și provocările lingvistice și cu siguranță altele sunt problemele față de vechile state membre ale Uniunii Europene. Calea către o soluție calea către îmbunătățirea transparenței informațiilor trebuie să fie una dictată de partenerii care negociază tarifele. AIP este o organizație de la Bruxelles care um, vizează activitatea tuturor, corpor, tuturor co- corporațiilor și cooperativelor um, care sunt vizate de această directivă și pot să vă spun că și-au perfecționat activitatea foarte mult, în așa fel încât nici nu se mai pune problema companiilor fantomă cu un sediu social uh, aiurea. Noi discutăm cu uh, partenerii noștri sociali, cu uh, partenerul care negociem tarifele și uite așa rezolvăm problema. Sigur că asta e valabil pentru uh, acele întreprinderi care acționează de bună cuvință și nu comit uh, acte ilegale. E vorba de acele firme care respectă tot ceea ce se stipulează în contractele tarifare. Și apoi o ultimă întrebare. Reprezentarea în uh, statul meu urban? Nu. Întâi permiteți-mi să mă refer la articolul 9. Criteriile de aici și posibilitățile de control comportate în acest articol sunt uh, respinse, așa că și eu resping acest articol dacă e să rămână așa. Mie nu mi se pare că e potrivit. Se pune problema cine reprezintă așadar în țara gazdă pe lucrătorii detașați. E o problemă a sindicatelor și nu a administrației. Pentru noi e valabilă următoarea regulă. Dacă există neconformități care nu pot fi acoperite de o directivă, atunci trebuie să fie în vigoare uh, legislația din statul gazdă. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnule Schleicher. Și acum vreau să dau cuvântul raportoare noastră, Danuta Jozowiecka. Chciałabym zakończyć, ponieważ nie, nie usłyszałam odpowiedzi na moje pytanie. Mulțumesc. Dar eu n-am auzit răspunsul la întrebarea mea. Ar putea domnul Schleicher să-mi spună ce părere are despre criteriile care trebuie îndeplinite de către companiile Visa. Vă rog să mă scuzați, doamnă. Criteriile ce trebuie întrunite sunt definite la articolul 9. Eu cred că astăzi există mai multe cataloage de criterii în mai multe state și vreau să vă spun că cele de la articolul 9, mai ales în ceea ce privește limitările, sunt uh, de ajuns. Nu sunt de ajuns, mă scuzați, nu sunt de ajuns. Mie nu mi se pare că sunt autosuficiente criteriile de articolul 9. Chit că știu că există anumite state pentru care chiar și aceste criterii minime definite la articolul 9 sunt uh, un teren uh, nedescoperit. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, przede wszystkim... dziękuję. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost, uh, mi-a făcut o deosebită plăcere să ascult astfel de experți avizați care au avut niște prezentări foarte bine documentate și bine prezentate. Dar Bineînțeles, rezolvarea acestei probleme nu va fi, desigur, ușire, dar putem redacta un document care le va permite lucrătorilor să-și înțeleagă mai bine drepturile în întreaga piață europeană, în același timp permițându-le companiilor să-și desfășoare activitatea. Trebuie să reamintim faptul că, în general, atunci când o persoană pleacă să lucreze în străinătate, are impresia că legislația este aceeași ca și în țara sa de origine, însă noi știm că sistemele juridice ale diferitelor state sunt diferite. Și atunci, deși nu este ușor, uh, Cred că putem totuși garanta libertatea prestării de servicii, unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene și care este deosebit de important în aceste vremuri de criză. Zatem że podstawową słabością știu că oamenii sunt oarecum pierduți atunci când lucrează într-o altă țară și știm că principala Uh, problema este accesul la informații. Dar nu doar informațiile lipsesc, dar și comunicarea, pentru că nici informațiile nu uh, sunt suficiente. Trebuie și mai bună, o mai bună comunicare, pentru că de aici începe problema. Lipsa de informare du- duce la um, posibilitatea de abuz și de manipulare. Trebuie așadar să coordonăm mai bine fluxul de informații și acțiunile statelor membre și să ne asigurăm că se impune diligența necesară. Asta pentru a um, consolida și drepturile și securitatea lucrătorilor și angajatorilor. Toată lumea trebuie probabil înțelege care este importanța sistemului de informare, de notificare. Mai ales că, așa cum ați spus, în 18 state membre deja s-au uh, introdus uh, sisteme la nivel unilateral, dar sunt sisteme diferite unele față de altele și uh, nu prea ușurează sarcina antreprenorilor. Însă, trebuie de asemenea să ne reamintim că informarea, notificarea nu va uh, rezolva toate problemele, nu va asigura buna informare a lucrătorilor. Profesorul Iorenz a spus că în uh, piața europeană nu se acordă chiar tuturor șanse uh, egale tuturor, indiferent de grupul politic din care venim, trebuie să avem ambiția de a introduce egalitatea șanselor și de a elimina aceste uh, întreprinderi care nu se comportă corespunzător. Mulțumesc! Mulțumesc! pentru concluzii. Vreau să mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentări. A fost foarte interesant totul. Vă doresc călătorie plăcută înapoi acasă. Noi uh, vom discuta despre proiectul de raport la finele noiembrie și pe 13 decembrie e termenul de depunere a amendamentelor la ora prânzului. Trecem acum mai departe. Avem următorul punct pe ordinea de zi. Okay. Um, Herr Händel, wir haben ein kleines Zeit... Domnule Händel, noi avem o mare problemă de timp. V-ar deranja să facem un schimb între um, cele două puncte? Pentru că nu poate doamna aer. Și eu am o problemă de timp. Poate, dar bine, haideți, poate reușim. Da, da, fie. I think you have to ask people to noise, because otherwise it's impossible. Ich würde ich würde die Leute I would like ask you to leave the room without uh... V-aș ruga să părăsiți această încăpere fără prea multă zarvă. Mai bine, haideți să ne vedem noi de ale noastre. <laughs> So, jetzt würde ich um bitte um Ruhe bitten. Încă o dată, vă rog să faceți liniște. Avem punctul 26 de pe ordinea de zi, raportul McIntyre, îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor. Dau direct cuvântul raportoare, vă rog. Thank you very much, Madam Chairman. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă sunt recunoscătoare că ați acceptat să discutăm acum despre acest punct de pe ordinea de zi. Am încercat să organizez o reuniune a raportorilor din umbră înainte să vă prezint acest proiect de aviz, dar nu a fost posibil și mă bucur deoarece acum calendarul a fost modificat o să avem mult mai mult timp pentru depunerea amendamentelor, pentru a le putea examina și o să avem suficient timp la dispoziție ca să ne întâlnim um, noi, raportorii. Și, în plus, amendamentele vor putea să fie depuse în orice limbă, nu neapărat în engleză, deci mă bucur că cei de la Comisia Econ uh, s-au răzgândit și ne-au dat și nouă ocazia să nu lucrăm în pripă. Oricum, datorită spiritului de cooperare de care m-am bucurat și ultima oară când a trebuit să fac un proiect de aviz pe tema IMM-urilor, mă aștept ca rezultatul final să fie unul bun. Știți că nu avem dreptul decât la un număr limitat de cuvinte pentru un proiect de aviz. Deci uh, sunt convinsă că și eu va trebui să depun câteva amendamente. Și salut toate amendamentele pe care colegii ar dori să le depună. Nu vreau însă să uh, mă suprapun cu munca Comisiei competente pe fond, ECON, și să mă concentrez pe aspectele legate de ocuparea forței de muncă. Știm foarte bine în comisia noastră că IMM-urile oferă mai mult de 90 de milioane de locuri de muncă din Uniunea Europeană și tot uh, IMM-urile sunt principalul, um, principalii angajatori, oricum și principalele uh, entități care creează noi locuri de muncă în Uniunea Europeană. Dar ne-am dat seama că în acest uh, climat de criză Uh, și din cauza uh, evoluțiilor de pe piața muncii, IMM-urile au foarte mult de suferit. Practic, capitalul disponibil este folosit numai de 7% dintre IMM-uri și 60% dintre aceste firme de capital risc nu pot să financeze IMM-urile pentru că uh, nu le-au inclus în obiectul lor de activitate iar în plus uh, nici băncile nu au scheme de sprijin foarte avantajoase pentru IMM-uri și acestea ajung să facă apel la microcreditare sau nu găsesc deloc finanțare. Aș vrea să vă vorbesc despre niște exemple concrete. Un raport efectuat în țara mea a arătat că pentru două treimi dintre IMM-urile care au fost uh, uh, sondate, care au fost incluse în acest sondaj de opinie, accesul la finanțare este nul. De aceea, aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorii din umbră și am să ascult cu tot interesul comentariile pe care ar dori să le facă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule Cercas. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă McIntyre, uitați, aici stau, aici sunt. Da, eu o înlocuiesc pe doamna Rapti, care a trebuit să plece în urgență în Grecia din cauza tocmai problemelor cu întreprinderile, nu numai cele mici și mijlocii din Grecia. Și știți ce se întâmplă în acest moment la Atena, de aceea eu o înlocuiesc aici și aș vrea să vă dau trei sau patru idei care sunt de dreptul fundamentale pentru grupul socialist. Oricum vă mulțumim pentru munca depusă și putem să vă garantăm faptul că vom colabora cu dumneavoastră uh, pe deplin, pentru că aici nu vorbim numai despre finanțarea IMM-urilor, ci de fapt vorbim despre ceva ce este fundamental pentru viitorul Uniunii Europene. Și pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, 90% de locurile de muncă sunt create de IMM-uri. Și, de asemenea, știm, așa cum a spus dumneavoastră, că ele sunt principalele furnizoare de locuri de muncă și pe viitor. Și când știm ce se întâmplă în țările noastre, mai ales în, Spania mea, în țara mea, în Spania, îmi dau seama că 90% dintre IMM-uri nu au acces la finanțare. Nu există lichidități și ca atare nu li se acordă finanțare. Și este deosebit de important să vorbim despre aceste aspecte și să spunem că există un impact clar asupra locurilor de muncă. Mi-ar fi plăcut să uh, depunem un amendament despre aceste două puncte care mi se par de drepturi fundamentale. Există o, o mare lipsă de informare. Deocamdată nu folosim adecvat instrumentele pe care le avem la dispoziție, tocmai ca să spunem întreprinderilor că există și alternative, există și programe, dar dacă ele nu știu că există aceste programe, mai ales întreprinderile foarte mici, micro-întreprinderile, atunci întotdeauna vor fi marginalizate. A doua idee pe care doream să vă o sugerăm este că majoritatea țărilor din sudul Europei trec prin niște momente teribile și singura speranță a tuturor întreprinderi, a acestor întreprinderi este să se poată dezvolta la export, să-și externalizeze activitățile. Sunt niște probleme stringente pentru întreprinderile din aceste țări, dar au nevoie în față de finanțare tocmai pentru a-și putea exporta produsele sau pentru a se implanta într-o altă țară pentru că din cauza scăderii cererii de pe piețele autohtone, aceste întreprinderi nu au cum să supraviețuiască, dar atunci au nevoie de sprijin, au nevoie de ajutor pentru a putea să se desfășoare uh, uh, pe plan extern. Deci uh, mi-aș dori ca în raportul dumneavoastră să se facă o trimitere precisă la situația IMM-urilor din sudul Europei. Mulțumesc! Doriți să răspundeți? Întreabă președinta. Nu mai sunt alte comentarii, vreau doar să reacționez pe scurt. Mulțumesc pentru aceste comentarii constructive. În ce privește lipsa de informare, cred că la punctul 7 am încercat să abordez acest element. Tocmai spun că lipsa uh, sau cantitatea insuficientă de informații are un impact. Iar în ce privește dezvoltarea pe piețe externe, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar nu știu dacă acest lucru este strâns legat de accesul la finanțare. Am spus în celălalt proiect de aviz cât de important era să ajutăm IMM-urile să poată să își exporte produsele, dar oricum am să țin cont de amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc! Dan, vielen Dank, Mulțumesc, după cum am spus, cei de la Econ și-au amânat votul, astfel încât termenul pentru noi ce de la ocupare este 2 octombrie. Eventual, pe 6 noiembrie vom putea dezbate amendamentele, dar mai întâi ar trebui să uh, cerem o ședință extraordinară. Deci nu e foarte clar. Votul e prevăzut pentru 29 noiembrie. Mulțumesc! Un pas înapoi acum la 25, acordarea de contracte de concesiune raportor, colegul Handel, căruia îi și dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să facem un aviz pentru cei de la IMCO în ceea ce privește concesiunile. E vorba de o nouă directivă pentru care nu mai există un precedent. Deci suntem pe un teren cu totul și cu totul nou. Am avut o discuție în anul 2011 cu ocazia raportului Rüle și Parlamentul European a fost extrem de rezervat față de necesitatea de a avea o asemenea directivă. Să știți că grupurile de experți care au analizat uh, impactul acestei directive sunt și ele uh, oarecum uh, neconvinse. În ceea ce privește alocarea de contracte publice, ne temem să nu ajungem într-o situație în care ca în trecut să ne ocupăm, să trebuiască să ne ocupăm de o directivă de implementare pentru a avea un rezultat concret. Bundesratul din Germania a identificat deja o lacună în ceea ce privește principiul subsidiarității și a înaintat uh, o demersurile necesare pentru a corecta asta. Vom uh, discuta cu cei de la IMCO. La IMCO e raportor uh, doamna Dod și uh, s-a decis să reformulez această directivă, ceea ce nu ne simplifică sarcina nouă celor de aici. Un alt element asupra căruia există de data aceasta un acord, ne temem că se va interveni foarte mult în uh, Uh, ceea ce privește uh, alocarea de contracte publice, licitațiile publice în plan local și competențele decizionale în plan local. Eu nu cred că trebuie să intervenim aici, pentru că există mari probleme. Avem 80 de amendamente și există foarte multe interfețe. Adică există multe amendamente care fac trimitere la același subiect. Le mulțumesc uh, doamnelor Ronțuli, Manăr și Mănescu pentru faptul că facem front comun. La final, nu ne dorim altceva decât să obținem amendamente de compromis. Voi prezenta pe scurt cele șapte puncte esențiale ne bucură faptul că această directivă spune că dacă într-adevăr vom avea contracte de concesiune în plan comunitar, atunci uh, să ținem cont de durabilitate, nu doar de prețul scăzut. Pentru că nu are sens ca pe ușa din dos să uh, discutăm doar despre raportul calitate-preț, pentru că, până la urmă, performanța, calitatea e un element esențial calitatea trebuie să fie constanta, prețul să fie variabilă, um, dar noi am avut deja mai multe dezbateri pe acest subiect. Discutăm apoi despre convenția tarifară și despre o uh, remunerare egală pentru o muncă egală. Discutăm și despre transfer. Ce se întâmplă dacă de la un concesionar uh, la altul, există un transfer de lucrători, uh, trebuie să avem anumite elemente stipulate în această directivă care să, pre, care să, fie, care să ne pregătească pentru asta. Nu vrem o responsabilitate în lanț, ci vrem, vrem o responsabilitate comunitară. E nevoie și de mai multă transparență și de deschidere Salut faptul că în domeniul social și educațional nu uh, s-a intervenit cu această directivă. Eu uh, cred că în ceea ce privește serviciile comunitare de evacuare de deșeuri, de gestionare a apei și așa mai departe, vom avea amendamente care trebuie discutate, desigur, când vom uh, elabora amendamentele de compromis. Aspect Aspectul non-discriminării, aspectul egalității de gen, iată, alte lucruri pe care le vom trece repede în revistă, pentru că există din nou multe amendamente care se intersectează și voi face propunerile necesare Pentru a reuși să abordăm problema într-o manieră constructivă, mulțumesc. Mulțumesc. Muito obrigada, Sra. Eh, presidente. Eu começo por... Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Handel, în primul rând, pentru propunerile de compromis făcute, Ne l a trimis și aș vrea de asemenea să-l felicit pentru munca efectuată. După o analiză inițială, cred că grupul meu va putea uh, sprijini aceste compromisuri și cred că propunerile care ne-au fost uh, înaintate Scuze, dar eu ascult daneză, nu știu ce se întâmplă cu căștile mele. It's okay? Ich hoffe. It's okay now? <laughs> Ich ich höre Tot daneză aud. Doar că daneza mea e cam ruginită. Bine? Da, dar eu aud germană, spune doamna Zipel, dacă aveți canalul corect 1. Sachdienlicher Hinweis, danke. Sorry. Jetzt. Acum aud. Voi dar repetir aquilo que disse. Que... Bun, atunci, ce spuneam? Păi, începusem să felicit pe raportor pentru munca depusă și să îi mulțumesc pentru amendamentele de compromis pe care le-a trimis. De asemenea, am spus că după o analiză inițială am considerat că grupul meu va putea sprijini aceste compromisuri pentru că aceste propuneri chiar uh, includ uh, subiectele pe care le înaintasem eu în amendamentele mele și, într-adevăr, se îndreaptă către obiectivele pe care vrem să le atingem. De fapt, chiar uh, s-a prezentat o îmbunătățire a textului prezentat de comisie ca urmare a acestei activități desfășurate și cred într-adevăr că răspundem preocupărilor partenerilor sociali, pentru că, în mod legitim, aceștia erau uh, preocupați de posibilele efecte pe care le-ar avea această directivă asupra condițiilor de lucru are, ale lucrătorilor din domeniul concesiunilor. Aceste modificări introduc câteva criterii sociale pentru acordarea uh, contractelor și principiul uh, prețului cel mai scăzut, așa cum a spus și raportorul, nu mai este singurul criteriu și atunci să sperăm că putem uh, evita situațiile de dumping social. După cum am spus, am depus 25 de amende inițial și ce vreau să fac și eu era să aduc mai multă transparență și niște norme mai clare în acest tip de contracte pentru a evita orice tulburări uh, pe piața internă și cred că este important să asigurăm și existența unor criterii sociale și uh, respectarea unor um, convenții internaționale în domeniul social și de mediu uh, atunci când se iau decizii uh, privind acordarea contractelor în domeniul concesiunilor. Și cred că în acest domeniu este esențial să se evite um, predomina, faptul că predomină chestiunile economice și să se ia în considerare și um, durabilitatea, sustenabilitatea de mediu și calitatea serviciilor uh, care uh, sunt furnizate utilizatorilor finali. Mulțumesc! Nu mai sunt intervenții. Domnule Hendel, mai doriți să spuneți ceva? Păi, dacă cum tot ne presează timpul, vreau doar să spun că primul schimb de uh, Uh, vederi a fost unul de succes. Vom încerca să uh, finalizăm amendamentele de compromis, dar nu, nu văd nicio problemă. Totuși, doamna Ronțuli vrea să intervină. Grazie, președinte. rog. Mulțumesc, doamna președinte. Am să fiu foarte succintă. Mă bucur că pot să colaborez cu domnul Handel. E adevărat că este un raport foarte tehnic, Aș vrea să vorbesc despre amendamentele pe care le-am prezentat eu și sunt doar 12. Îmi cer scuze, doamne Strela, pentru că dumneavoastră ați trimis mult mai multe, mai ales în ce privește definirea conceptului de concesionare. Da, deci practic am făcut amendamente în ce privește terminologia din această directivă și definirea contractului cu titlu oneros, unde se vorbește despre schimbul de prestații care implică avantaje pentru ambele părți contractuale, definirea riscului de construcție, riscului de disponibilitate, a riscului cererii, astfel încât să putem să protejăm atât părțile contractuale cât și în cazul uh, unor uh, uh, întârzieri majore, persoana care primește bunul finit, posibilitatea ca acești 5 milioane de, uh, atunci când este vorba de uh, contracte de mai puțin de 5 milioane de euro, să nu fie întotdeauna nevoie de organizarea uh, unei licitații și am introdus și definirea în ce privește documentul de concesionare și să există o strânsă legătură între această definire și uh, apelurile de ofertă. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să spun că țin foarte mult la respectarea principiului de subsidiaritate. Autoritățile locale trebuie să fie libere să aleagă cine uh, furnizează serviciile sau dacă vor să acorde uh, un contract de concesionare unui terț. Și dacă se acordă acest contract unei uh, entități terțe, atunci ei trebuie să aleagă dacă vor să ofere o licență, o simplă concesiune de servicii sau dacă vor să organizeze o, o întreagă procedură de licitații. Și eu cred că acest text va aduce multe simplificări atât pentru administrațiile care o, o, oferă contractul, cât și pentru beneficiar. Deci atât pe plan economic cât și în ce privește termenii. Mulțumesc. Vielen Dank. Jetzt hat... Mulțumesc. A solicitat și Comisia intervenția, dar vă rog foarte pe scurt pentru că deja suntem în întârziere. Mulțumesc. Voi fi foarte succintă. Mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz. Doream doar să explic două, trei uh, elemente menționate de raportor și de uh, vorbitori. Vreau să vă asigur de faptul că această directivă nu dorește să privatizeze sectorul serviciilor sau să limiteze libertatea autorităților publice în ceea ce privește definirea serviciilor pe care le consideră cele mai bune din punct de vedere uh, al interesului public. Așadar, această directivă nu subminează acest principiu, ba din potrivă. Lăsăm la latitudinea statelor membre să definească serviciile economice de interes general. Acest lucru e evident. Ce face această directivă? Introduce transparență și tratament egal, nediscriminatoriu în ceea ce privește achizițiile publice. achiziții care implică bani publici, de aceea e nevoie de reguli și trebuie să facem tot posibilul pentru ca operatorii economici să beneficieze de tratament egal, iar autoritățile publice să aibă certitudine juridică în ceea ce privește acordarea de contracte. Un ultim uh, comentariu avem criterii sociale și de mediu pe care vrem să le includem în această directivă. Nu vrem să subminăm legislația secundară europeană care face trimitere la uh, condițiile de lucru. Așadar, această directivă își menține neutralitatea. Vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații. Mulțumesc! Mulțumesc! Discutăm, uh, votăm pe 9 octombrie, mă scuzați. Și acum, Punctul 27, ultimul, este o audiere. Urez bun venit invitațiilor noștri, mulțumindu-le pentru prezență. Avem o audiere despre uh, amenințările la adresa sănătății la locul de muncă legate de azbest și perspective de eliminare completă a azbestului existent. La baza acestei audieri stă un raport din proprie inițiativă pe care îl vom dezbate la începutul lui octombrie. În primul rând vreau să dau cuvântul raportorului nostru, Stephen Hughes. Madam President, and I will... Mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca să fiu succint pentru că deja suntem un pic în întârziere față de timpul pe care l anunțasem pentru începerea acestei audieri. Primul raport pe care l-am emis pe marginea subiectului azvestului a fost primul din cariera mea de europarlamentar și asta era acum aproape 30 de ani. La vremea respectivă, una dintre persoanele care a lucrat cu mine uh, la raport era un uh, europarlamentar din Scoția, Alex Faulkner, care um, avea um, asbestoză pentru că lucrase înainte la, na, la um, șantierul uh, naval din uh, Scoția și din păcate Alex între timp a murit asta din cauza bolii sale care s-a agravat vom vorbi despre asbest. Um, e vorba um, de un domeniu în care nu numai că nu există un uh, prag de uh, expunere, dar este o boală care cauzează, uh, care duce la deces la 30 sau 40 de ani după expunere, deci o, o perioadă foarte lungă la, în raportul în care am lucrat atunci încercam să interzicem uh, toate tipurile de uh, utilizare a azbestului necomerciale și am introdus o serie de directive între timp pentru protecția lucrătorilor care intră în contact cu azbestul și uh, care au uh, riscuri uh, legate de expunere. Am încercat să uh, introducem o serie de norme în mai multe uh, sectoare, dar tot n-am rezolvat problema. Încă mai avem o serie de probleme care trebuie rezolvate. Principala uh, Problema se referă la faptul că, deși există acum o interdicție, tot mai există milioane de tone de azbest în nave, în trenuri, dar mai ales în clădiri, atât uh, clădiri private cât și clădiri publice de diverse tipuri, uh, școli, spitale și chiar și acum există riscuri mari ca copiii uh, de vârstă școlară să fie expuși la azbest și pot ulterior să aibă uh, asbestoză sau alte boli care pot să ducă la deces. Uh, am uh, discutat și am, se pare că există estimări că există 20-30 de cazuri de boli legate de expunerea la asbest diagnosticate în fiecare an în Europa și um, s-a um, ajuns, se va ajunge la un vârf asta în anii următori. N-am ajuns încă la cifra maximă. Dar, uh, așa cum spuneam, deși există o interdicție, nu există niciun sistem de supraveghere um, eficient care să prevină importul de produse cu asbest. Încă se face un astfel de import și există trei state membre care încă folosesc o derogare care permite o utilizare limitată a asbestului în uh, echipament pentru dializă și, uh, deși toate celelalte state membre au găsit la alternative și au eradicat folosirea asbestului în uh, acest scop, stop. Voi uh, enumera câteva dintre preocupările pe care le am ca să le dau experților o idee despre ce vreau eu să spun ca raportor. După cum am spus, nu există niciun prag de siguranță și în ciuda interzicerii uh, încă milioane de tone de azbest se găsesc în infrastructura uh, Uh, din Uniunea Europeană și există diferențe extrem de mari în tipul um, de formare pe care îl oferă statele membre pentru lucrătorii care s-ar putea să intre în contact cu asbestul. Mulți uh, lucrători uh, din domeniul construcțiilor, reparațiilor sunt expuși la asbest și cu cât trece mai mult timp de la um, intrarea în vigoare a um, interdicției, cu atât mai puțin este probabil ca tine tinerii lucrători să recunoască și să dea seama că intră în contact cu asbestul și uh, s-a încercat uh, um, și uh, înlăturarea parțială a unor uh, părți din asbest, dar uh, nu se știe chiar și acum un audit uh, clar despre localizarea exactă a asbestului și unde s-ar putea să existe expunere. asta sunt preocupările mele. Uh, și am spus că voi fi succint, dar deja am vorbit uh, prea mult, însă voi uh, trece prin titlurile celelalte, ideile principale din raportul pe care l-am redactat deja, asigurarea calificărilor și a formării trebuie să lucrăm pentru a avea un uh, domeniu mai echitabil în ceea ce privește formarea, apoi dezvoltarea unor programe de îndepărtare a azbestului, apoi criterii de recunoaștere a bolilor legate de expunerea la azbest, apoi sprijinul pentru grupurile de victime ale azbestului. E foarte important important pentru că acestea, într-adevăr, întreprind niște activități extrem de pozitive, însă adesea nu au parte de sprijin, iar raportul meu tratează și chestiunea exportului de asbest în uh, țări, către țările în curs de dezvoltare. Nu știu dacă ați văzut filmările unor tineri uh, lucrători, chiar copii, care lucrează la dezmembrarea unor uh, nave europene în Bangladesh și în India, nave care sunt pline de asbest, iar copiii respectiv sunt expuși unor riscuri inacceptabile. Și ultima secțiune a raportului meu tratează posibilele strategii de uh, îngrădire a, și de eliminare a asbestului uh, la nivel global și încurajarea altor părți ale lumii să urmeze Uniunea Europeană în pașii pe care am făcut noi în interzicerea comercializării și folosirii asbestului, dar încă rămân probleme reziduale. Și ultimul lucru pe care vreau să spun, doamnă președinte, tocmai am vorbit cu un jurist uh, german înainte să vină aici, lui reprezintă lucrătorii afectați de expunerea la asbest, însă în mi-a amintit de un lucru important, că nu doar lucrătorii înși sunt uh, uh, expuși și, și uh, a, familia acestora. Sunt unul dintre primele cazuri pe, pe care le-am întâlnit. Era vorba de soția unui inginer în domeniul telefoniei care um, instala um, cabluri um, în, sub, subteran și ea îi spăla haine la sfârșitul zilei și, și ea a fost expusă la um, și a, s-a îmbolnăvit de boli adiacente, boli conexe. Asta vreau să vă spun eu. Acum voi invita experții să ne spună ce cred dumnealor. Thank you for your... Mulțumim pentru această prezentare introductivă. Acum pot să vă informez că puteți găsi mai multe uh, informații despre experții noștri și despre prezentare în mapele dumneavoastră. Acum voi da cuvântul experților noștri, câte 10 minute fiecare. Putem începe cu doamna Crista uh, Zedlacek, doctor Crista Zedlacek, bine ați venit. Noi este directoarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă. Aveți cuvântul. Herzlichen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am deja acest sentiment de deja vu. Deoarece munca mea în ce privește asbestul, a început în 1982, după ce mi-am terminat studiile de medicină și am fost angajată la Inspecția Muncii. Și între 1983 și 1990, în Austria, s-a dus o întreagă campanie pentru interzicerea folosirii asbestului, ceea ce a, însemnat organizarea numeroase reuniuni cu rapoarte contradictorii, dar până la urmă, în 1990, am reușit să ajungem la această interdicție și uh, alte țări ne-au urmat exemplul, Germania printre acestea, cu atât mai mult cu cât a intervenit și o interdicție la nivel european, dar din păcate povestea nu s-a terminat. În Austria exista compania Eternit cu foarte multe uzine și unde se uh, fabrica ciment, azbociment. Și ca atare am uh, conceput niște norme de securitate deosebit de severe care se aplicau aceste companii și nu numai. Dar am știut de mult timp că bolile din datorate și cauzate de asbest de multe ori nu sunt diagnosticate decât 10 de ani mai târziu, ori chiar și 50 de ani mai târziu. Și știm că foarte multe persoane au fost expuse peste uh, orice fel de nivel admisibil uh, ani în șir la asbest. Acum ducem această campanie pentru a obține interdicția asbestului la nivel mondial. Nu trebuie să uităm faptul că întregul lanț de producție și de folosire a asbestului oferă tot atâtea posibilități de expunere pentru lucrători. Iată un exemplu de radiografie a unui plămân sănătos și a unui plămân uh, uh, afectat de asbestoză. Asbestul Știți, este uh, un siliciu fibros care are o durată de viață deosebit de lungă și în urma inhalării fibrelor celor mai lungi și a celor mai fine, acestea rămân în țesuturi ani de zile și sistemul imunitar nu le poate distruge, nu poate să lupte împotriva uh, uh efectul lor nociv. Toți pacienții care suferă de asbestoză ajung la un stadiu în care nu mai pot să se miște deoarece pur și simplu nu mai asimilează oxigenul. Există mai multe forme de cancer provocate de către asbest. Cel mai cunoscut este cancerul de uh, plămân, dar există și cancerul de colon, mezotelionul pleural și acum s-a descoperit că există și un impact cardiovascular. Așa cum am mai avut ocazia să vă spun, asbestul a fost un material de dreptul revoluționar, rezistă la presiuni ridicate, la temperaturi foarte ridicate, um, la um, impactul uh, substanțelor chimice și de aceea, la nivel mondial, până în anii 90-95, acest produs era folosit practic în toate sectoarele de activitate și acum trebuie să facem față poverii trecutului, pentru că toată, tot asbestul folosit pentru construcția clădirilor, a școlilor și nu numai, acum trebuie eliminat. S-a spus că a fost folosit și în industria metalurgică și pentru construcția navelor. S-a discutat și s-a utilizat și în industria cauciucului, în uh, industria ceramică. Iată, acum e vorba despre povara trecutului și trebuie să ne ocupăm acum de um, o strategia de ieșire, pentru că trebuie să um, scăpăm de acest azbest vechi. Este vorba de un proces de lucru care trebuie însoțit de măsuri de securitate extrem de ridicate. Există foarte multe reguli și trebuie să vedem cum anume uh, procedăm, pentru că niciodată nu există 100% securitate. În plus, vreau să vă spun că Trebuie să discutăm și despre importul de asbest din țări precum China și Rusia, țări care utilizează asbestul fără niciun fel de constrângere. Vreau să prezint ceea ce face Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate, de fapt ce a făcut uh, în acest domeniu. În anul 2003 am uh, semnat declarația de la Dresda și am uh, fost de acord cu faptul că trebuie introduse multe măsuri de protecție dacă avem de-a face cu materiale ce conțin asbest. Mai mult, am organizat două campanii. În anul 2004 am uh, intervenit în sectorul construcțiilor și clădirilor și sigur că am constatat că erau probleme cu asbestul, iar în 2010-2011 am avut o campanie ce a durat 2 ani și ce viza uh, activitățile de asanare și de întreținere. Să știți că am avut foarte multe materiale și puteți să le consultați pe pagina noastră de internet. După cum s-a spus deja, e vorba de un material ușor de înțeles, mai ales pentru lucrători din acest domeniu iar accesul este foarte ușor la materialele respective. Am participat de asemenea și la Uh, campania Senior Labor Inspector Committee, tot în plan comunitar și am uh, făcut în așa fel încât am uh, creat materiale. Bun, sunt acum presată de timp. Vreau să menționez puțin această campanie întreprinsă de inspectorii din câmpul muncii din statele membre. În acest domeniu au identificat mai multe probleme care trebuie urmărite, iar după această campanie, declarația inspectorilor a fost următoarea. Nu este doar sarcina inspectorilor să se ocupe de problemă, ci este sarcina tuturor, adică sindicate, uh, angajatori și inspectori, pentru că singuri niciunii nu pot rezolva problema. Tinerii angajați în sectorul construcțiilor, de exemplu, habar nu au cum arată asbestul și ce este. Prin urmare, identificarea e îngreunată. Din păcate, nu există o imagine clară a materialelor care conțin asbest în ziua de azi. Avem probleme mari și în ceea ce privește renovarea și uh, mentenanța. Și mereu revenim la evaluarea riscului. O evaluare fie complet absentă, fie total lacunară. O evaluare care nu e întreprinsă după o metodologie clară. Vedem că evacuarea și stocarea asbestului este o mare problemă la ora actuală și asta din diferite motive. De exemplu, fie nu sunt pregătiți lucrătorii suficient de bine, fie întreprinderile care uh, primesc contracte în acest sens acționează uh, în alte interese și nu sunt certificate sau autorizate cum trebuie în acest domeniu, ceea ce prezintă un mare dezavantaj. Iar uh, transparența și informațiile sunt două elemente deficitare. vedem că, în special în uh, țările membre ale Uniunii Europene, expunerile sunt uh, sporadice, dar constante, mai ales în ceea ce privește uh, sectorul construcțiilor și sectorul adiacent. Marile probleme sunt în domeniul um, întreținerii și a sanării. Nu e vizat aici doar sectorul construcțiilor și al clădirilor, ci și uh, sectorul feroviar și sectorul Uh, reciclării de azbociment. Aici uh, există două forme de azbest. Avem azbocimentul, care are o moleculă foarte puternică de azbest și azbetul împrăștiat, dacă vreți. Și acesta este foarte periculos și el. Pentru acesta există mai, mul mai multe uh, linii directoare, mai ales din cauza toxicității și a riscurilor comportate. Recomandările care au rezultat în urma acestei campanii sunt următoarele. E extrem de important să sensibilizăm oamenii, să le prezentăm riscurile, să întreținem o relație de comunicare transparente pe înțelesul tuturor și să oferim uh, informații în mod regulat la fața locului, dar nu doar pentru lucrători, ci și pentru angajatori, și pentru inspectorii muncii și pentru uh, experți. Există planuri tehnice care sunt elaborate și care de la bun început uh, implică utilizarea asbestului. E nevoie de transparență pentru ca toată lumea să fie uh, la curent cu ceea ce se întâmplă. Și eu chiar cred că trebuie să fie implicați și experții în aceste activități și cineva să își asume răspunderea. În ceea ce privește evacuarea și uh, stocarea materialelor ce conțin asbest, materialele respective trebuie să fie marcate ca atare, dar nu doar pentru lucrătorii din domeniu, ci și uh, pentru mediu evacuarea deșeurilor din acest domeniu este o activitate extrem de riscantă, gradul de pericol este foarte ridicat și e nevoie de pregătire, de o bună documentare și de efectuarea unor controle regulate. O concluzie, una dintre concluziile care au fost uh, trase în urma campaniei inspectorilor muncii, după cum am spus la început, a fost că inspectorii în sine nu pot să asigure îmbunătățirea condițiilor de muncă în acest sector. Deci nu pot singur să facă asta. De aceea, acesta a fost și uh, sloganul campaniei noastre, să facem totul împreună pentru ca astfel să prevenim riscurile comportate de asbest. Rezultatul uh, campaniei a fost acesta. Toți participanții, uh, sindicate, uh, angajatori și experți trebuie să facă front comun. Am ajuns și la finele prezentării mele. Mm, vreau să menționez încă o dată că există numeroase motive Uh, pentru care să existe o interdicție totală a asbestului. Pentru că e foarte periculos. Eu cred că avem uh, mai multe uh, acte normative care reglementează um, gestionarea produselor care conțin asbest, dar e foarte clar că trebuie să existe niște condiții cadru ferme. Cam atât din partea mea, vă stau la dispoziție în cazul în care aveți întrebări. Mulțumesc, spune președinta. Am plăcerea de a da cuvântul domnului Timo Tuomi, profesor uh, și directorul Institutului Finlandez pentru Sănătate Ocupațională. Aveți cuvântul. Madam President, uh, so... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu vin de la Institutul Finlandez pentru Sănătatea Ocupațională, care este expert în ce privește serviciile și studiile în domeniul sănătății la locul de muncă și siguranței la locul de muncă. Aș, am vrut să vă arăt din CV-ul meu cât de multă experiență am în ce privește asbestoza și alte boli adiacente. Eu am uh, studiat uh, pacienții cu mezotelion deja de la începutul anilor 90, apoi am fost uh, șef de laborator, uh, un laborator care era specializat în analiza azbestului. Astfel am putut să-mi dau seama exact ce se întâmplă pe șantiere și apropo de igiena la locul de muncă unde se folosea azbest. Și poate că lucrul important, lucrul de reținut din acest slide este că am fost membru al comisiei care a reformat legislația națională în ultimii doi ani. Deci pot să vă împărtășesc multe din experiența finlandeză, dacă doriți, dacă poate să fie util pentru dezbaterea de azi. Acum, foarte pe scurt, ca să vă spun ce se întâmplă pe plan mondial. Știm că asbestul încă este fabricat în jur de 2 milioane de tone pe an, mai ales în Rusia, China și în alte țări, ca de exemplu în Canada. Un număr foarte mare de persoane încă suferă de pe urma expunerii la asbest și sute de mii de oameni mor din cauza asbestozei sau a bolilor adiacente în fiecare an. Putem să spunem că toate tipurile de azbest care sunt numite aici constituie agenți cancerigeni pentru om. Și este o dezbatere încă animată și în curs de desfășurare. Unii chiar încearcă să-și dea seama care ar fi formele de azbest mai puțin periculoase. Practic, jumătate dintre cazurile de cancer uh, uh, ocupațional sunt cauzate de expunerea la asbest. Încă două cifre ca să vă explic că încă există mine de asbest. Vedeți o fotografie din munți din Rusia și o altă fotografie din lanțul de producție. Arată ca un fel de pudră de culoare gri. Și vă reamintesc și faptul că e vorba despre niște min- minerale sub formă de fibră. Puteți să vă dați seama din această imagine la microscop care a fost mărită. Vedeți cum arată fibrele de asbest. Da, s-au stabilit niște, niște nivele maxime de expunere la asbest la locul de muncă se exprimă în fibre pe centimetru cub de aer. Și puteți să faceți o comparație între această normă de nivel maxim de expunere, care este de 0,1 fibre, față de uh, ceea ce s-ar putea numi o atmosferă fără asbest, unde nivelul este de maxim 0,01 fibre pe centimetru cub. Expunerea la asbest se manifestă prin inhalarea fibrelor și acest lucru poate să aibă loc la locul de muncă sau și în alte locuri, de exemplu pe șantiere acolo unde au loc demolări, unde nu se poate controla cantitatea de praf și praful se răspândește peste tot. De asemenea, șoferii camioanelor care uh, transportă deșeurile de asbest și din cauza acestui transport se eliberează fibre de asbest în natură. Ca să nu mai vorbim de aerul pe care îl respirăm în casele și în clădirile unde există în continuare material uh, uh, friabil care conține asbest. Fibrele de asbest pot să rămână o durată foarte uh, lungă de timp în plămâni și se expun și se acumulează, mă scuzați. Și zeci de ani mai târziu puteți să suferiți de pe urma unei boli cauzate de aceste fibre pe care le-ați inhalat cu atât de mult timp înainte. Colega mea a menționat deja principalele boli cauzate de expunerea la asbest. Nu am să le mai enumăr și eu, vă le puteți vedea în slide-ul meu. Dacă încercăm să definim mai bine în prezent unde are loc expunerea la asbest, ne dăm seama că principalul loc unde uh, lucrătorii sunt expuși la asbest este pe șantiere și mai ales șantierele pentru îndepărtarea asbestului. De asemenea, cei care lucrează în domeniul electricității, al gazului, al alimentării cu apă, al încălzirii și tot ceea ce ține de întreținere și service în aceste sectoare sunt expuși la azbest. Mai există și sectorul reciclării, al tratării deșeurilor și, de asemenea, escavările. pentru că azbestul care a rămas în pământ după ce a fost demolată o clădire unde se folosise mult azbest poate să constituie o sursă de fibre ce pot fi inhalate. În Finlanda, 50% din azbest încă mai rămâne în clădiri, chiar dacă a trecut ceva timp de când s-au uh, desfășurat lucrări de renovare și de îndepărtare a materialelor ce conțineau asbest. Se ține cont de expunerea la asbest în momentul în care se uh, fac lucrări de mentenență, de întreținere, de demolare pentru că se știe că există acest uh, risc mare de expunere la asbest. Ca să închei, aș spune că trebuie să fim foarte atenți la toate aceste uh, uh șantiere de îndepărtare a asbestului. Avem suficiente cunoștințe tehnice pentru ca aceste uh, medii să nu mai fie atât de periculoase pentru uh, lucrători, dar este nevoie și de uh, mai multe investiții și de mai multă voință. Și bineînțeles este nevoie de formare și de o, o împărtășire a informațiilor. Am vrut să închei făcând câteva sugestii. Mă inspir aici din legislația finlandeză revizuită trebuie să educăm și să informăm pe uh, directori, pe maestri, pe lucrători, toți cei care sunt implicați în aceste sectoare de activitate um, care au de-a face cu îndepărtarea asbestului. Și competența persoanelor este importantă. Oamenii trebuie să aibă simțul răspunderii și să fie motivați să își desfășoare activitatea. De aceea avem nevoie și de formare pe parcursul întregii cariere. De asemenea, avem nevoie de un follow-up în sectorul îndepărtării azbestului, un follow-up al uh, sănătății la locul de muncă. Și trebuie să reamintim în mod regulat care sunt pericolele expunerii la asbest și care este importanța protejării aparatului respirator. Și eu cred ar trebui să facem o, un inventar al tuturor clădirilor, locuințelor, ca să ne dăm seama acolo unde încă există asbest și acesta trebuie neapărat îndepărtat. Pentru că în momentul în care vom avea o idee clară a locului unde mai există azbest, va fi mult mai ușor să facem acest lucru. Vă mulțumim, domnule Tuomi. Acum, următorul expert este domnul Wetzman, care vine, care lucrează la BAT Cartelet în Danemarca și se ocupă de sănătatea și siguranța la locul de muncă. Aveți cuvântul. Tak for det. Jeg har valgt at lave mit indlæg på engelsk, så er der er nogen, der kan se det lidt mere, men det glæder mig, at jeg også har mulighed for at tale mit eget. Mulțumesc. Și eu sunt fericit că pot să vorbesc în daneză. Vreau să vă spun că am aici prezentarea despre asbest și despre cum putem să combatem această problemă uh, abolirea azbestului e bună, dar uh, trebuie să vedem cum anume evităm expunerea între timp. Am o experiență de 30 de ani în domeniu, uh, am lucrat în diverse domenii în tot acest timp care implicau asbestul, implicau uh, captarea acestuia, izolarea, uh, am fost implicat în procese de acordare de compensații, am discutat cu medici. Și am încercat să stabilesc o relație de cooperare între sindicaliști, medici, victime, diferite clinici. Am uh, intervenit și în plan legislativ pentru a vedea exact ce se întâmplă și în plan național și în plan comunitar, comunitar cu actele normative și să stabilesc punți de legătură. Am uh, elaborat un plan de acțiune pe care îl avem acum uh, în sectorul european de construcții. Dar se pune întrebarea de ce trebuie să ne axăm din nou pe această problemă. Unele state membre au câteva interdicții și câteva limitări din anii 70, 80 până în 2005, când noi am venit cu interdicție în plan comunitar. Au trebuit să treacă 30 de ani de negocieri tehnice și politice până să obținem această interdicție europeană. Acest lucru e valabil și pentru clădirea Berlemont și în general. Uniunea Europeană are această interdicție, dar există câteva excepții în continuare. Avem uh, așadar o directivă cu prevederi foarte clare în ceea ce privește măsurile de securitate, dar până la urmă materialul rămâne unul extrem de toxic, indiferent de uh, unde este el uh, conținut. În trenuri, în vase maritime, în clădiri în continuare, din păcate. E vorba de clădiri publice sau private. Din păcate, e foarte trist pentru că asbestul e ascuns în aceste clădiri, în tot felul de instalații. Practic, el stă mascat și lumea nu îl identifică ca atare. Chiar dacă ar fi să abolim total uh, asbestul, să știți că timpul lucrează împotriva noastră, pentru că noi nu am înlăturat tot asbestul uh, existent uh, în siguranță. Asbestul care există la ora actuală, materialele care conțin asbest în clădiri și nu numai, în instalații și așa mai departe, trebuie să uh, fie identificate ca atare și evacuate. Noile clădiri uh, care se construiesc acum Uh, sunt clădiri revoluționare care nu au uh, uh, care nu au de-a face cu materialele ce conțin asbest și cu toate acestea lucrătorii din domeniul ei nu știu să identifice ca pe vremuri materialele care conțin asbest. Prin urmare, noi trebuie să facem tot posibilul pentru a combate acest inamic. Avem o, un instrument de uh, scanare a clădirilor și trebuie să vedem cum anume intervenim în așa fel încât să acoperim un spectru cât mai larg de materiale. Pentru asta e foarte utilă pregătirea celor din acest domeniu. Nu e vorba doar de lucrătorii care evacuează asbestul, ci despre toți cei care uh, tangențial au de-a face cu acest sector. E nevoie de crearea unor sisteme de recunoaștere a bolilor uh, care au la bază Uh, asbestul. În continuare, există lucruri foarte greu de înțeles legate de acest uh, uh, produs. Există țări care în continuare utilizează un clor pe bază de asbest, chit că se știe prea bine că există multe alte materiale care, cu care se obține exact același rezultat. cu privire la evacuarea asbestului, transportul materialelor ce conține asbest trebuie să fie făcut în condiții de securitate maximă. Un rol foarte important în ceea ce privește strategiile viitoare va fi jucat de elementele ce țin de siguranță și sănătate la locul de muncă. Eu cred că avem că trebuie să creăm o bază solidă, astfel încât să implementăm planuri de acțiune politică în statele membre care să sprijine sistemul comunitar. Deci să venim cu calendare ferme ca să se știe foarte clar până când trebuie să scăpăm de tot asbestul uh, care mai există. Asta impune niște verificări. Trebuie să vedem exact cine și cum uh, respectă regulile. Pentru că uh, sectorul gri aici este în floare, mai ales în domeniul construcțiilor. Am văzut că Parlamentul deja a luat notă de această problemă din timp chiar și s-a exprimat cu îngrijorare în ceea ce privește uh, problemele, problemele puse de asbest. Parlamentul European a spus că vrea să organizeze o audiere și că vrea să vadă exact despre ce este vorba uh, în acest domeniu și apoi, uh, tot Parlamentul a spus că trebuie să existe planuri naționale de acțiune pentru înlăturarea întregii cantități de asbest existente. În noua strategie, Comisia va organiza o dire publică și cu siguranță se va exprima în săptămânile ce vor urma pe marginea planurilor de acțiuni de care este nevoie, dar noi vrem să avem și măsuri uh, uh, educaționale, de formare de personal, mai ales că există în continuare instalații industriale care conțin asbest uh, și se impune o înlăturare a tuturor acestor instalații pe o cale pașnică, fără niciun fel de conflict, în condiții de siguranță maximă. Când e vorba de modernizarea unei clădiri, trebuie să fim dispuși să uh, uh, ne supunem unor norme de securitate. Am... Salutăm faptul că există un uh, raport din proprie inițiativă al Parlamentului pentru că există mai multe domenii cheie care trebuie să fie acoperite aici. Avem mai întâi greening-ul, ecologizarea și avem și acțiuni uh, politice și tehnice, dar nu, în ultimul rând, avem nevoie de o privire de ansamblu ca să identificăm cu precizie locurile în care mai există asbest și modul în care putem să verificăm prezența acestuia. discutând despre recondiționarea energetică a clădirilor sau a caselor, e foarte important ca toate controlele care se fac să țină cont și de posibilitatea de a identifica asbest și de a soluționa problema. Prin urmare, trebuie ca proprietarii de case și de clădiri să-și asume anumite obligații în acest sens și să uh, anunțe momentul, în momentul în care uh, identifică asbest în anumite instalații. Lucrătorii trebuie să fie mult mai bine pregătiți. Nu e vorba doar de um, cei uh, de la uh, locul faptei, cum ar veni, ci de cei care sunt uh, implicați în tot acest uh, lanț. Cu privire la un program de ieșire, Trebuie să avem un calendar foarte clar de renunțare la toate materialele ce conțin asbest. Până la urmă, chiar dacă am scăpat de asbest mâine, tot ar mai rămâne probleme restante din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă anumite victime și cu care se vor confrunta în continuare în următorii 50 de ani. Așa că cu cât acționăm mai repede, cu atât mai bine. Avem uh, grupuri de victime, acestea trebuie să fie uh, susținute, conciliate, Uh, avem uh, nevoie de o evacuare în condiții de maximă securitate a instalațiilor ce conțin asbest, a tuturor materialelor ce conțin asbest și să sprijinim un, o interdicție globală uh, de asbest. În concluzie, Trebuie să verificăm dacă e suficientă legislația, dacă avem suficiente informații și dacă populația care nu prea știe ce e asbestul și uh, ce pericole prezintă acestea, poate să fie bine informată în acest caz și prin ce metode. Pentru că nu trebuie ca nicio persoană să fie uh, expusă riscului prezentat de asbest. Este un semnal foarte important și pentru restul lumii mulțumesc. Thank you for your presentation. Our, uh, Mulțumim pentru prezentare. Următoarea expertă care va lua cuvânt este doamna Lori Katzen Allen. Vă mulțumim pentru prezență. Noi este coordonatoare a Secretariatului Internațional pentru Interzicerea Asbestului din Regatul Unit. Aveți cuvântul. Thank you. I would like... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc acestei comisii pentru invitația adresată de a participa la această reuniune importantă. Este cea de-a doua audiere privind azbestul în ultima vreme. Prima dintre ele s-a desfășurat în Brazilia, iar uh, Uh, și s-a desfășurat la 31 august la Curtea, din, uh, Curtea Supremă din Brazilia. Era vorba de constituționalitatea legii care permitea folosirea azbestului în Brazilia. Constituția braziliană garantează cetățenilor dreptul la o viață sănătoasă. Și atunci, cum, a, cum s-ar putea ca utilizarea unei toxine uh, recunoscute să rămână legală? Iată, o întrebare uh, bună și uh, foarte uh, asemănătoare cu chestiunile pe care le discutăm în acest moment aici. Uh, Uh, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene consacră dreptul la viață și la integritatea unei persoane, precum și drepturile lucrătorilor la informare. Convenția Europeană privind drepturile omului uh, stipulează clar că dreptul la viață, al oricărei persoane va fi protejat de lege și chiar și așa, în întreaga Uniune Europeană, oamenii mor cu miile din cauza unor boli uh, cauzate de azbest. Uh, de multe ori nici nu se poate spune uh, cine sau unde se află pentru că lipsesc date din mai multe state membre. Iar acest lucru în sine este inacceptabil și trebuie rezolvat în uh, lipsa de informare care există, am făcut anumite uh, estimări de, um, pe baza datelor uh, epidemiologistilor um, europeni care au folosit date adunând datele privind decesele din mai multe tipuri de boli cauzate de azbest, atât în rândul bărbaților cât și al femeilor și atunci nu este exagerat să spunem că doar în Europa Occidentală mai mult de o jumătate de milion de oameni uh, vor muri de bozi cauzate de asbest din 1995 până în 2029. Să mai repet o dată, e vorba de jumătate de milion de oameni, ceea ce înseamnă eliminarea populației unor orașe ca Sheffield, Grenoble, Nuremberg sau Bologna mi s-a cerut astăzi să-mi concentrez comentariile pe anumite chestiuni specifice și să fac acest lucru în 10 minute. E foarte greu să fac acest lucru, dar uh, eu știu în campania pe care am făcut-o până acum că trebuie să înfrunt multe provocări. Ei bine, chestiunile pe care vreau să le discut uh, intră în două categorii. Înțelegerea dimensiunii umane a strategiei uh, privind asbestul în Europa și eliminarea și prevenirea bolilor. Uh, să începem cu dimensiunea umană a tragediei europene um, cauzate de asbest. Faptul că um, a apărut o interdicție în folosirea asbestului în 2005 nu a dus la siguranță, nu înseamnă... Uh, se pare că totuși noi avem cu toții uh, asbest în plămâni. Dacă avem noroc, nu vom contracta nicio boală cauzată de acestea. Însă, pentru cei mai puțin uh, norocoși, um, perspectivele sunt sumbre de fapt, ă, există o diferență între ce ar trebui să primească victimele și ce primesc în realitate. Nu este ă, rar ca anumite victime, victime ă, să rămână nerecunoscute, necompensate și nesprijinite. Și același lucru este valabil și pentru cei care au cancer cauzat de azbest și persoane independente care au lucrat în același domeniu. Uh, victimele azbestului din Europeană au dreptul de a primi tratament medical, sprijin și uh, compensații, iar dacă nu primesc, acest lucru contravine principiilor pentru care uh, militează Uniunea Europeană, iar recomandarea a mea ar fi să se elaboreze legislație care să pună în aplicare drepturile acestor victime, indiferent de tipul de expunere pe care au avut-o, statutul lor ca lucrători sau tipul de boală cauzată de azbest, de azbest pe care au contractat-o. Acum, vorbim de câteva elemente care lipsesc din uh, cadrul european privind asbestul. Majorit, mm, în rândul victimelor există o lipsă de conștientizare a directivelor sau recomandărilor europene de protejare a mm, populației de riscul uh, la care se expun prin asbest. Și eu aș recomanda Comisiei EMP uh, să stabilească o subcomisie care să facă legătura între victimele asbestului din Europa și reprezentanții pe care au ales la Bruxelles și acest, uh, această subcomisie ar supraveghea um, crearea unui um, organism care să coordoneze planul uh, european în domeniul asbestului și un centru de cercetare în domeniul bolilor cauzate de asbest rolul victim, grupurilor de victime în Uniunea Europeană mai, multe, mai mult de 55 de grupuri de acest tip există și acestea reprezintă o sursă um, foarte bună pentru um, respectarea obligațiilor pe care uh, le au uh, oficiale față de victimele um, azbestului și recomand să se uh, aloce finanțare pentru activitatea acestora și să fie incluși ca părți interesate în discutarea politicilor viitoare în domeniul azbestului. Și acum, cum eliminăm bozile, cauza, bolile cauzate de azbest? Singura manieră în care putem face acest lucru este să decontaminăm infrastructura europeană. Acest lucru trebuie să fie, până la urmă, obiectivul nostru final. Până nu reușim acest lucru, însă trebuie să se ia măsuri de prevenire și uh, pen, pentru a se combate expunerile uh, de risc. Um, uh, se știe că deja azbestul este încă prezent în infrastructură, în clădiri și nu se cunosc neapărat uh, locurile. A trebuit să se facă o cartografiere a acestora, să se localizeze locurile unde uh, s-au um, aruncat deșeuri uh, din azbest, iar lucrătorii trebuie să primească o formare corespunzătoare. Din uh, nefericire, domeniul, uh, sectorul uh, deșeurilor lipsește de, lip, sectorului lipsește profesionalismul și Uh, formarea. A trebuit să se facă o formare mai bună, să se îmbunătățească metodologia și să se îmbunătățească sănătatea muncii. Trebuie să ne asigurăm că guvernele naționale desfășoară uh, activități de colectare a datelor uh, sistematică în ceea ce privește bolile ocupaționale, astfel încât să se îmbunătățească prevenirea. De asemenea, este esențial ca niște inițiative emblematice să uh, poată duce la conștientizarea uh, riscurilor uh, privind aspectul și pe baza exper- experienței din Regatul Unit s-a desfășurat o campanie privind riscurile uh, la care ne expunem prin contaminarea școlilor din uh, nefericire, majoritatea școlilor din Regatul Unit sunt contaminate cu azbest, pentru că diferite tipuri de azbest au folosit la construcția școlilor noastre și estimăm că peste 80% din clădirile în care uh, învață copiii noștri în fiecare zi uh, conțin azbest. Și recomandarea ar fi ca uh, subcomisia privind uh, azbestul pe care o veți uh, stabili să aibă sarcina de a elabora o strategie coerentă pentru eliminarea bolilor cauzate de um, azbest și să există o, o dată limită, de, um, și anume anul 2023, pentru eliminarea acestor, pentru decontaminarea um, infrastructurii. Sunt uh, un număr extrem de mare de oameni care au murit din cauza um, uh, bolilor cauzate de um, azbest și în, spe, în special mezoteliomul malign, o boală necruțătoare și nu se poate să uh, rămână în continuare uh, aprobate mm, practici de vânzare și de folosire a azbestului. Și atunci e nevoie de uh, programe de uh, interzicere a azbestului și voință politică și noi suntem aici pentru a preveni, pentru a preîntâmpina o catastrofă astfel încât uh, generațiile următoare să nu sufere și să nu mai moară și alți oameni. Mulțumesc foarte mult! Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich würde jetzt vorschlagen... Mulțumesc. Acum uh, propun ca eurodeputații care au posibilitatea să adreseze întrebări, dar să se limiteze la două minute, ca să avem o rundă de încheiere în care să dăm cuvântul uh, experților noștri, bineînțeles ca să vă poată răspunde. Vă rog. Thanks very much, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați invitați, n-ar trebui să vă mirați de faptul că prezența în sală nu este foarte numeroasă. Este sfârșitul întâlnirii noastre din această săptămână și mulți dintre membrii trebuie să se ocupe de rapoartele care le-au fost atribuite în această comisie și în alte comisii. Eu nu pot decât să fiu de acord cu tot ceea ce au spus invitații noștri. Majoritatea aspectelor menționate apar deja în proiectul meu de raport. Și câteva dintre afirmațiile dumneavoastră mă vor determina să-mi revizuiesc propunerile pe care le-am făcut în acest raport, din proprie inițiativă. Statisticile pe care mi le-a dat ultima vorbitoare mă sperie. 80% dintre școlile britanice încă conțin asbest. Este o cifră grăitoare de la sine. Și bănuiesc că cifrele sunt uh, și mai teribile uh, dacă ne gândim la școlile de peste tot din Uniunea Europeană. M-am bucurat că ați invocat uh, Carta Drepturilor Fundamentale, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale și faptul că acolo este consfințit dreptul la viață. Toate celelalte propuneri concrete sunt binevenite, am să încerc să văd dacă le putem pune în aplicare. Mi-a plăcut ideea creării unei subcomisii am să încerc la nivelul meu să exercit influență în acest sens în comisia noastră. Încă un ultim punct, dar care mi se pare important. Trebuie să ținem cont de această nevoie de cartografiere a tuturor locurilor unde încă există asbest. Există aici o legătură directă și cu ce avem de făcut în domeniul eficientizării consumului de energie. Și știm că întregul uh, um, Uh, sector al construcțiilor este vizat de aceste uh, um, noi inițiative. Ele merg mână în mână. De asemenea, mi se pare o mare provocare să stabilim un termen uh, limită, un an, o dată până la care să nu mai existe asbest în Europa. Ar fi bine să existe un plan de acțiune și să avem anul 2023 ca fiind termenul limită pentru eliminarea asbestului din toate țările membre ale UE. Putem să ne gândim la un asemenea calendar. Cred că punctele evocate de Crista și de Timo referitor la nevoia unei interdicții mondiale a asbestului fac apel la datoria noastră morală de aici din Uniunea Europeană să milităm pentru obținerea acestei interdicții mondiale, pentru că nu e vorba numai despre țările în curs de dezvoltare, așa cum a spus foarte bine și în Rusia și în Canada încă se exploatează, se extrage asbest. Decenii la rând am crezut că această materie primă era imbatabilă, era revoluționară, dar acum știm că este un comportament imoral și Canada este uh, unica țară occidentală care mai face comerț cu asbest și cred că ar trebui să-și pună cenușă în cap pentru acest gen de comportament. Am înțeles mesajul dumneavoastră, trebuie să revizuim domeniul acordării de licențe, trebuie să avem um, sesiuni de pregătire, de formare pentru lucrători și trebuie neapărat să eliminăm asbestul din școli și, de asemenea, am înțeles că e nevoie de o abordare holistică și de punerea la punct a unei strategii europene și globale. Sperăm să putem să ajungem la această abordare în comun și cât mai cuprinzătoare cu putință pentru îndepărtarea asbestului și, de asemenea, am reținut și toate aceste aspecte legate de informare și de pregătire. Repet ce spuneam, tot ceea ce a spus dumneavoastră aici va ajunge la urechile tuturor membrilor comisiei noastre. Gracias, señora presidenta. Con mucha brevedad. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Aș dori doar să spun uh, că, vreau, că le mulțumesc experților pentru prezentările atât atât de frumoase, atât de utile și pentru angajamentul extraordinar Prezența lor a fost uh, extrem de utilă. Nu vă lăsați uh, înșelați de uh, prezența scăzută a eurodeputaților. Am apreciat foarte mult ceea ce ați uh, spus aici. Acum avem un raport din proprie inițiativă și numele socialiștilor uh, Vreau să spun că toată lumea a înțeles cât de important este acest subiect. Și capătă o importanță din ce în ce mai mare. Să nu uitați asta. După cum a spus și Steven, e mare păcat că, în ciuda dovezilor științifice, mai există domenii în care această substanță teribilă e preferată. Eu sunt membru al delegației pentru relațiile cu Canada, iar la următoarea reuniune eu chiar voi aborda acest subiect și îl rog și pe domnul Hughes să ne asigur de faptul că de fiecare dată când avem reuniunea delegațiilor cu China, cu Rusia, deci țări care sunt producătoare de asbest, când avem uh, discuții bilaterale, parlamentare, să spunem cu vehemență că noi ne-am angajat să uh, abolim asbestul și că am vrea ca abolirea să fie una globală. Stimați invitați, ceea ce faceți dumneavoastră este foarte util să nu fiți înșelați de prezența scăzută. Noi vom purta această luptă în continuare, o luptă pentru cetățeni și pentru justiție mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc și eu pentru prezentări. Chiar uh, nu sunt expert în azvest, așa că pentru mine a fost o introducere interesantă în acest uh, domeniu și pot să uh, mă exprim un asentimentul colegilor mei că este o chestiune urgentă și foarte sensibilă. Uh, și eu știu care este situația de la fața locului din orașul meu, de fiată când se renovează școli sau când se construiesc școli, se încearcă înlăturarea asbestului. Ei bine, astăzi când am auzit că 80% din școlile din uh, Regatul Unit uh, mai sunt construite cu uh, asbest și pe lângă școli mai sunt, bineînțeles, și alte clădiri cu asbest, uh, m-am îngrijorat și mă gândesc că Dacă Uniunea Europeană ar uh, interzice asbestul, clar, statele membre ar uh, începe să se agite pentru bani, pentru că ar costa. Aveți ceva estimări din anumite state membre, din Danemarca, de exemplu, pentru costurile care ar fi implicate și costurile care ar trebui suportate de statul membru, în cazul în care, ar, într-adevăr, s-ar dezice de azbest. Cam atât din partea mea. Și acum îi rog pe experți în 5 minute să intervină pentru răspunsuri. Doamnă Sedlacek, mai întâi dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc. la agenție în tot ceea ce facem noi și în um, cooperare cu diferite asociații, mereu uh, ne punem problema ce înseamnă o asanare a clădirilor din punctul de vedere al costurilor în plan local. Până acum nu am analizat problema în cel mai mic detaliu, dar În momentul în care uh, era asanat palatul de la Berlin, eu chiar eram, trăiam la Berlin și am putut să urmăresc exact uh, procesul, care a fost foarte laborios. Și am înțeles ce înseamnă asanarea. Așa că costurile nu sunt uh, unele pe care se le pot estima eu astăzi aici, dar efortul în sine, în ceea ce privește protecția la locul de muncă și protecția sănătății, Uh, sunt enorme. Așa că nu avem ce face, trebuie să ne împăcăm cu situația, trebuie să asanăm uh, vechile clădiri sau să evacuăm anumite clădiri vechi, dar este de la sine înțeles că va exista și o povară bugetară. La final aș vrea să fac un comentariu în direcția Agenției Europene pentru Sănătate uh, și uh, Securitate la locul de muncă. Pentru noi este foarte clar că ce, ce activități trebuie să sprijinim. Pentru noi asbestul este o poveste fără sfârșit. Ca și în domeniul substanțelor carcinogene și a uh, substanțelor de substituție. În toate campaniile noastre, noi încercăm o sensibilizare. Vrem să transmitem informații împreună cu statele membre, astfel încât acestea să ajungă acolo unde trebuie, respectiv uh, în diferite întreprinderi. Vom continua pe această cale. Avem, după cum am spus, campania Working Together for Risk Prevention, și asta înseamnă că e foarte important ca lucrătorul împreună cu angajatorul să aibă o relație bună. După cum am spus, am avut acea campanie a inspectorilor muncii E oarecum un aspect general, dar uh, până la urmă e sarcina agenției să se ocupe și de această bună relație de cooperare. Cu privire la soluțiile practice care mai trebuie dezvoltate, e necesară cooperarea cu statele membre, pentru că în legătură cu Um, asbestul, avem și un, o inițiativă emblematică cu privire la Online Interactive Risk Assessment. Este o, un instrument virtual care permite întreprinderilor mici, mijlocii și microentităților să facă o evaluare a riscului. E un instrument deloc birocratizat, uh, Uh, ușor de utilizat direct de pe internet prin descărcare și poate fi utilizat direct la fața locului. Iar în ceea ce privește problemele puse de asbest, vedem că, mai ales în sectorul construcțiilor și clădirilor, uh, pentru IMM-uri și microentități este foarte dificil să intervină, așa că o, un asemenea instrument ar fi binevenit. În concluzie, noi vom uh, rămâne axați pe acest subiect și prin diferite instrumente vom conduce uh, campanii pentru transmiterea de informații în speranța că astfel, într-un număr de ani, vom ajunge la un rezultat favorabil. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tuomi are cuvântul acum. Thank you. Um, just shortly, uh... Asbestul trebuie eliminat. It, it will be removed, but the, the question is on the... For, is... Și va fi eliminat, dar depinde cât va dura. Dacă stabilim o dată limită, să îl eliminăm în 20 sau 30 de ani, atunci acest lucru reprezintă și o linie directoare pentru sectorul um, construcțiilor. Ar putea să își axeze activitatea pe acest lucru. Și am vorbit cu un reprezentant al sectorului um, construcțiilor din Finlanda și a spus că da, ar fi uh, niște afaceri bune care ar putea să se facă aici, dar uh, imaginea nu este una tocmai bună și nu prea se încurajează dezvoltarea e, rămâne la nivel mic. Din punct de vedere economic, trebuie să se realizeze o evaluare și să se vadă ce se va întâmpla dacă se elimină azbestul după un anumit interval sau dacă va rămâne în continuare în clădiri. Deci trebuie să facă o comparație între cele două scenarii și cred că există date pentru a se face această comparație, precum și implicațiile sale economice. Mulțumesc! Thank you, Mr. Wittmann. Mulțumesc. Acum domnul Vedman. Tak for det. Øh, det er jo en stor opgave. Mulțumesc foarte mult. Este o sarcină impresionantă aceea de a îndepărta tot azbestul. Și nu prea știm cât va costa. Așadar, considerăm că e important să se elaboreze niște modele de screening. Nu știm dacă e o problemă care se reprezintă 20% din uh, masa de locuințe, de clădiri sau poate mai mult. n am putea chiar teme de o astfel de cifră cum este cea din Regatul Unit, unde 80%, 80 dintre școli au asbest. Și apoi mai avem și planul de acțiune al Poloniei, care are ca termen uh, limită 20, 2022, din câte am înțeles, uh, costul a fost estimat la undeva la 10 miliarde de euro pentru îndepărtarea azbestului până în 2022, deci pe toată această perioadă. Dincolo de acest lucru, aș adăuga că este necesar să se realizeze o vedere de ansamblu pe fiecare țară în parte pentru a se vedea cât asbest a mai rămas. De asemenea, trebuie să fim conștienți și de faptul că există mai multe tipuri de asbest și să începem cu eliminarea celor mai periculoase tipuri. Adică cele um, care um, au fibre în uh, conducte, în uh, diferite tipuri de sisteme de încălzire și așa mai departe. Alte tipuri de azbest mai bine rămân acolo unde sunt, pe de altă parte, atâta timp când nu se atinge nimeni de, de acesta. Deci trebuie să se identifice clar azbestul, să existe o înregistrare, o cartografiere, astfel încât toată lumea să fie conștientă că există azbest într-un anumit loc astfel încât mai târziu, când se va face, când se vor face lucrări de întreținere sau de uh, demolare, să nu existe surprize. Iar apoi, la nivelul economic, eu consider că va trebui să ținem cont și de faptul că există o criză în sectorul construcției, inclusiv în Danemarca, în ultimii 4-5 ani, și aceasta a dus la o schimbare în activitățile sectorului uh, de construcții uh, și s-au uh, reorganizat către noi tipuri de construcții, noi tipuri de și mai degrabă pe repararea clădirilor existente decât pe construirea de noi clădiri. Și atunci va trebui să ne gândim la acest lucru și în viitor când vom face astfel de lucrări se vor aloca subvenții foarte mari în anumite state membre pentru ca Um, locuințele să devină mai eficiente din punct de vedere energetic. Și atunci se vor putea reduce costurile de uh, îndepărtare a azbestului, pentru că oricum se vor face niște uh, lucrări de renovare pentru a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor, a infrastructurii. Deci se pot împușca doi iepuri deodată. Se poate îmbunătăți energetica, um, eficiența energetică și în același timp se poate îndepărta și uh, Uh, asbestul din uh, clădiri sau alte materiale uh, periculoase, dar voi rămâne la asbest. Mulțumesc și acum ultima invitată. Înainte de a trata această întrebare, vreau să aduc comisia la curent, la zi. Am avut evoluții la, în Canada care arată că se va renunța la asbest. După mai bine de 100 de ani, se pare că fluxul de bani pe bază de asbest va la sfârșit. Este o victorie. Și să știți că am închinat câteva pahare de vin ca să sărbătoresc asta. Totuși, produsele de asbest din China și Rusia continuă și din pricina acestora și expunerile în, în uh, țările în curs de dezvoltare. Revenind acum la întrebările pe care mi le-ați adresat, la întrebarea pe care mi-ați adresat-o foarte, foarte bună și foarte complexă, sugerez că ar fi un proiect foarte bun pentru noua comisie de, subcomisie de asbest să își înceapă munca și să trateze acest subiect ca să vadă exact care ar fi implicațiile financiare pentru înlăturarea asbestului din infrastructură. Și acum am eu o întrebare către comisie care sunt costurile dacă nu decontaminăm uh, școlile. Câți profesori, câți angajați ai școlilor și câți copii vor uh, muri din pricina unor boli ce puteau fi preîntâmpinate. Se va întâmpla asta dacă nu facem nimic și dacă ne pasă de sănătatea acestora, atunci, într-adevăr, ne vom mișca și vom curăța clădirile și întreaga noastră infrastructură de asbest pentru ca pe viitor să nu ne mai confruntăm niciodată cu așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentări, au fost foarte utile. Uh, vreau să-l întreb pe raportor dacă vrea să intervină acum la final, nu știu. Vă rog doar ca să mulțumesc invitațiilor noștri pentru răspunsurile experte, mai ales la faptul că ar trebui să avem o comisie pentru asbest, o subcomisie de fapt și să știți că o să preiau această idee și anume că costul lipsei de acțiune este inacceptabil și avem nevoie de un calendar pentru că nu e vorba că trebuie să o facem, e vorba că nu avem încotro, așa că să vedem exact care va fi calendarul în care ne vom încadra. Da, Polonia a făcut o evaluare, a simțit că poate să uh, înlăture azbestul, să-i facă decontaminarea până în 2023. Nu văd de ce alte state membre ale Uniunii Europene nu pot să fixeze un, un obiectiv similar. Să așteptăm totuși. Poate că într-adevăr vom avea uh, un grup de experți care să ne producă un studiu cu privire la raportul cost-beneficiu în cazul în care vom veni cu un plan de acțiune clar încadrat în timp. Voi face o sugestie către Pervan Beres, președinta noastră. Minunat! Dacă nu mai există alte intervenții, vreau să mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru concentrarea manifestată până la final, drum bun invitațiilor noștri și după ce vă întreb dacă mai este chestiuni diverse și nu sunt, pot să și închei această, să și închid această reuniune și ne revedem pe 8 octombrie la Bruxelles. La revedere!